Da. Domnule ministru, este o mare plăcere să vă primim aici pentru această primă comunicare oficială cu Comisia Transportului, care salută președinția belgiană, în care ne punem cele mai mari speranțe, astfel încât, ca să nu mai pierdem timpul, Vă dau cuvântul. Merci, euh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Voorzitter, geachte coördinatoren, verslaggevers en leden van Trans. Deci, încă o dată, mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, domnilor și domnilor europarlamentari. Înainte de orice, aș dori să vă mulțumesc călduros pentru că m-ați invitat printre dumneavoastră astăzi aici pentru a vă vorbi despre, despre prioritățile președinției uh, belgiene în ceea ce privește transportul. Suntem convinși că o colaborare constructivă între Comisia de Transport, Comisie și Consiliu și un sprijin acordat inițiativelor care trebuie să fie luate sunt într-adevăr o condiție fundamentală pentru a înregistra progrese în materie de mobilitate în sânul Uniunii Europene. Deci această cooperare constructivă este indispensabilă, cum spuneam. Am avut deja contacte bilaterale cu colegii mei europeni, cu Comisia, cu Secretariatul Consiliului, și cu câțiva membri ai Comisiei pentru Transporturi. Și aceste contacte bilaterale m-au făcut să înțeleg că programul nostru este unul ambițios. Prioritățile pe care ni le-am stabilit sunt de actualitate, sunt realiste și realizabile. Programul nostru s-a uh, orientat în jurul a șase priorități. Aceste priorități și aceste evenimente uh, sunt foarte strâns legate și de mare actualitate și sunt strâns legate de programul Comisiei și de activitatea Comisiei. Mă bucur să constat că instituțiile europene în 2010 au ajuns deja la un compromis uh, pe marginea mai multor dosare esențiale, cum ar fi uh, tratamentul electronic al documentelor uh, maritime, Uh, cheltuielile în domeniul transportului uh, feroviar, uh, regulamentul privind prevenirea și anchetarea incidentelor și accidentelor aeriene, apoi o modificare a rolului și competențelor autorității de supraveghere Galileo și apoi, în cele din urmă, dreptul pasagerilor care călătoresc pe mare. Trebuie să garantăm un viitor durabil pentru pentru transport, punând accentul pe siguranță și securitate pentru toate mijloacele de transport. Trebuie ca inovațiile să fie exploatate în toate felurile posibile. Deci acesta este conceptul cheie al programului belgian în ceea ce privește mobilitatea în transporturi. În primul rând ne vom ocupa de Cartea Albă pentru, privind viitorul transporturilor. Această carte albă trebuie să conțină toate elementele necesare pentru a putea face față obstacolelor și provocărilor cu care ne confruntăm în domeniul transportului. Belgia va avea un rol constructiv în lansarea și punerea în aplicare a acestei cărți albe. Mi se pare potrivit să organizăm un prim schimb de păreri general începând cu reuniunea Consiliului în octombrie, astfel încât să putem adopta textul în luna decembrie. Deci, noi îl discutăm la Consiliul din octombrie și îl adoptăm în decembrie. Trebuie să ne gândim și la costurile externe dintr-o perspectivă multimodală. Deci este o discuție pe care dorim să o redeschidem. Trebuie de asemenea să ne ocupăm de directiva uh, privind Eurovinieta și Cartea Albă va juca un rol important în acest context. Mai mult, Cartea Albă va susține dezvoltarea politicii TNT. În cursul președinției noastre ne dorim, așa cum s-a propus deja cu ocazia conferinței uh, de la Saragoza, voiam Vrem, de fapt, să dezvoltăm politica și uh, metodologia care ne vor permite să înființăm un, o rețea de transport integrată cu priorități stabilite foarte clar. Am ascultat și propunerile Comisiei în ceea ce privește revizia primului pachet feroviar. Dezbaterea legată de acest punct va avea loc în cursul președinției uh, belgiene. De asemenea, acordăm foarte multă importanță promovării securității și siguranței în transporturi și ne bucurăm să primim din partea Comisiei al patrulea program de acțiune care vizează acest domeniu. Cu ocazia Consiliului de Transporturi din 2 decembrie avem intenția să prezentăm concluzii care ne vor permite să punem accentul în principal pe obiectivele cantitative care vor fi înscrise în acest plan de acțiune obiectivele cantitative sunt cele mai bune pentru a măsura rezultatele măsurilor care au fost luate, permițând în același timp o comparare obiectivă între statele uh, membre printr-o etalonare. De asemenea, trebuie să dezvoltăm și să aplicăm cele mai bune practici pentru a învăța cât mai multe unii de la alții. În luna octombrie, Belgia, împreună cu Comisia și Parlamentul European, va organiza Ziua Europeană a Securității și Siguranței în, um, timpul, în domeniul transporturilor. Și tocmai de aceea trebuie să punem, să înființăm un sistem de uh, schimb de date informatice în ceea ce privește infracțiunile rutiere, un schimb de date între statele membre. Trebuie să promovăm un transport durabil, ceea ce înseamnă că, în mod progresiv, trebuie să dezvoltăm și celelalte moduri de transport, nu doar cel rutier. Și trebuie să trecem în revistă toate aceste domenii. Și mă refer aici în special la transportul maritim, în special transportul pe distanțe scurte, pentru care avem deja o bună capacitate de transport. Lanțul logistic al transportului necesită o abordare integrală și nu o abordare uh, divizată pe tipurile de transport. În acest context, pe 15 și 16 septembrie, Consiliul, se va organiza un consiliu uh, informal la Anver, care se va gândi la integrarea transportului fluvial și maritim în sistemul european de transport al mărfurilor. Prezența și contribuția Comisiei TRAN este așteptată cu mare interes, în paralel cu contribuția uh, domnului comisar Calas și a altor colegi din alte state membre. Este important să punem în aplicare și planul de acțiune NAIADES. Vorbim aici despre o organizarea unei conferințe legată de transportul uh, mărfurilor în orașe, conferință care va avea loc în Bruxelles și încă două evenimente legate de navigația fluvială. Agenția Europeană a Siguranței Maritime va fi înființată pentru a susține, din punct de vedere tehnic, eforturile de siguranță pe mare pentru protejarea mediului marin și pentru intervențiile în caz de accidente, pentru formarea experților din statele membre care trebuie să înțeleagă mai bine uh, reglementările comunitare și așa mai departe. Și această agenție își demonstrează în fiecare zi utilitatea în ceea ce privește aceste imperative. Competențele um, acestei agenții sunt introduse în regulamentul 1406 din 2002. Și acest uh, regulament va trebui să fie adaptat din punctul nostru de vedere. Al treilea pachet privind uh, siguranța Uh, transporturilor prevede sarcini noi pentru această agenție. În ceea ce privește um, transportul aerian, criza rezultată în urma închiderii spațiului aerian ca urmare a erupției vulcanice a provocat perturbări grave ale transportului aerian, dar ne-a forțat și să reflectăm la siguranța navigației aeriene și la drepturile pasagerilor, la comodalitate și la necesitatea de a avea o rețea TNT eficace. O bună gestiune trebuie să fie realizată prin faza a doua a cerului unic european și odată cu dezvoltarea faburilor. În toamnă vom avea un summit uh, al aviației la Bruges, care va trata problemele de siguranță și securitate în navigarea aeriană și care va vorbi și despre a doua fază a spațiului unic european. Și apoi vom mai avea uh, la Montreal încă o conferință în care ne vom susține punctele de vedere. Apoi vom avea în 2010 o evaluare la jumătatea mandatului a um, programelor EGNOS și Galileo. Comisia va începe să uh, analizeze costurile suportate de statele membre în acest domeniu și sperăm că această revizuire la mijlocul mandatului în 2010 ne va permite să avem și o analizare a riscurilor care să ne permită o mai bună structurare a protecției sistemului, permițându-ne de asemenea să, avem, să prevedem și o finanțare multianuală astfel încât de la începutul lui 2013 Galileo ar trebui să fie uh, un fapt concret. Domnul comisar Antonio Tajani, cu ocazia Consiliului de Transport din 24 iunie, a uh, prezentat un plan de acțiune pentru Galileo și uh, și eu doresc să discut despre asta în Consiliu pentru a ajunge la un acord de colaborare cât mai curând între GNSS, uh, Uniunea Europeană și statele membre și Norvegia. Și este important de asemenea să menționăm și importanța planului de acțiune ITS. Interoperabilitatea diverselor sisteme trebuie să fie încurajată și pe de altă parte, dorim ca aplicația directivei cadru ITS să nu pună piedici în, care, în calea inovării și a dezvoltării tehnologice. Ea trebuie să îmbunătățească durabilitatea transporturilor rutiere în principal cu eficacitatea mai mare. Deci acesta ar fi programul, în mare programul pe care dorim să vi-l prezentăm. Am <coughs> un moment de liniște. Am rămas impresionați, domnule ministru. Am, voi da cuvântul coordonatorilor, Matiu Groș. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Nu cred că am exagerat dacă spunem încă de la început că programul președinției belgiene este unul foarte ambițios. Și spun acest lucru cu o anumită mândrie. Este un, pro, un program foarte ambițios pentru că Eurovinieta apare pen, pentru a treia oară în dezbatere. E ușor să facem un program, ce va reieși din acesta e mai greu de văzut, dar sper că vom uh, vom asista la un succes. Internaliza, ex, internalizarea costurilor este un factor important și e unul de viitor în ceea ce privește domeniul transportului. O împărțire echitabilă a fondurilor pentru diferitele ramuri ale transportului e importantă. Mai, există și pentru statele membre poate fi o sursă foarte bună și mă voi întoarce și la acest aspect, probabil că ar putea să fie și o legătură spre posibile finanțări în domeniul transportului. Și asta fără ca statele membre să fie forțate să acționeze, ci să aibă posibilitatea de a acționa. Siguranța e și pentru noi, nu doar pentru noi, ci mai mult pentru cetățeni, o temă foarte importantă. Siguranța în spațiul aerian. pe care pe care noi dorim să ajungem să o dezvoltăm, să ajungem la niște concluzii importante. Eu, e foarte important Nu vorbim despre state care să ia diferite măsuri la nivel statal, ci vorbim de niște măsuri pentru întreaga Europa și chiar la nivel internațional, astfel încât situația să fie mai bună. Ne dorim să existe o recunoaștere a tuturor mecanismelor și mă, mă refer aici la control și și la uh, corporale. este Siguranța rutieră este de asemenea foarte importantă, există un număr foarte mare de victime și de aceea președinția belgiană ar trebui să se gândească la un program multianual și în acest sens am observat deja că e foarte bine să ne propunem niște țeluri. Dacă ajungem sau nu să le implementăm 100%, nu mai e chiar atât de important. Important e să existe aceste țeluri și cred că e foarte important în acest domeniu al siguranței rutiere să existe un program, să ne stabilim niște obiective. Acestea sunt foarte importante. În această dimineață a fost aici președinția spaniolă au vorbit despre măsuri, despre de ce măsuri e nevoie pentru a avea un cer unic european. Am spus că doresc să mai existe și niște, niște să mai existe vulcan nu doar în domeniul aerian, ci și în alte domenii, pentru că am văzut cât de repede se pot pune lucrurile în mișcare. Sper să avem mâine un vulcan al finanțelor, astfel încât statele membre să înțeleagă într-un final că e mult mai ușor în multe domenii să existe o singură legislație. Și acest domeniu este unul foarte bun. Am putea să facem mâine cele mai bune regulamente, dar când vor exista 27 de norme tehnice diferite, uh, și în diferitele moduri de transport vor exista altfel de legislații, atunci niciun fel de regulament nu va putea să îmbunătățească situația. Avem nevoie de mai multe fonduri pentru infrastructură, atât infrastructura cât și tehnic, te, aspectele tehnice trebuie sprijinite. Sperăm să putem duce o astfel de discuție în viitor pentru că aici intervine o gândire care este foarte învechită și se folosesc niște reguli învechite. Noi dorim să avem această dezbatere cu președinția belgiană. Știm că Comisia a vrut să amâne asemenea discuții, dar dacă dumneavoastră sunteți de acord să discutați cu noi, atunci așteptăm cu nerăbdare acest lucru. Și la fel și pentru Cartea Albă. Da, și noi ne dorim să discutăm împreună cu dumneavoastră obiectivele. Am salutat o carte albă care să fie discutată cât mai curând și să nu fie amânată. Nu ar fi bine nici pentru noi și nici pentru nimeni altcineva. Este o provocare nu pentru președinția Belgiană ci pentru comisie, dar aici puteți interveni să ne ajutați. În domeniul maritim ați vorbit despre diferitele aspecte și despre eficiență. Comodalitatea de mâine se va afla sub semnul eficienței. Conlucrarea în diferitele domenii ale turismului este un aspect uh, special important pentru viitor. Nu trebuie să existe concurență între diferitele ramuri, ci o colaborare și văd că și colegul meu, domnul Kramer, este de acord cu ceea ce am spus. Acordurile internaționale rămân pentru noi foarte importante. Acordul cu Statele Unite ale Americii este, după părerea mea, puțin prea văzut cu prea mult optimism. Europa trebuie să devină mai puternică și sper că sub președinția dumneavoastră vom putea să punem accentul pe și pe alte probleme. Am arătat în cazul SWIFT ce am reușit să facem și să sperăm că așa se va întâmpla și la, pentru viitoarele acorduri. O ultimă observație. Belgia trebuie să fie pregătită pentru ceea ce urmează și sper că transportul va juca un rol important în viitor pentru că câteodată aveam uh, impresia că transportul este un rău necesar, dar transportul înseamnă locuri de muncă pentru peste 10 milioane de oameni. Așa că transportul are o importanță economică foarte mare, joacă un rol important. Și e de asemenea important și în planul de reducere a Uh, emisiilor de dioxid de carbon. Din partea partidului, grupului meu politic, vă dorim mult succes și sperăm că, în tradiția țărilor mici, Belgia este o țară mică, dar succesul nu se măsoară în suprafața unei țări. Așa că vă doresc uh, spor la muncă. Said. Mulțumesc. Mathieu, Said. Mulțumesc, domnule președinte. Transport Transportsektor stat. Domnule ministru, acest program este ambițios, dar este indispensabil. Transporturile se confruntă cu o mare provocare acum în, în ceea ce privește gestiunea securității. Este de asemenea un sector economic foarte important care dă de lucru multor cetățeni. Noi suntem cu toții confruntați cu politica mobilității. Avem nevoie de un sistem de transport mai durabil și în acest context insistăm ca Comisia să propună foarte rapid cartea albă înainte de sfârșitul anului, pentru că dezbaterea este prea importantă. Cartea albă a transporturilor uh, trebuie să conțină obiective foarte clare și un plan în mai multe uh, stagii pentru anii care vin. Consiliul poate să se inspire din poziția adoptată de Parlament în acest sens. Va trebui să prezentăm uh, o gamă largă de soluții. Nu există un panaceu structura prețurilor trebuie să fie parte integrantă și, în acest sens, Eurovinieta are un rol extrem de important. Noi vrem să permitem statelor membre să gestioneze mai bine costul infrastructurii al costurilor externe. Ne va permite să îmbunătățim eficiența sectorului și să uh, diminuăm uh, pierderile din transport. Este o este un lucru destul de important pentru că statele pot să dețină în consecință fonduri suplimentare Uh, și uh, ar fi în acest sens o mică revoluție. Și voi vorbi puțin despre rețelele transeuropene. Ne-am întâlnit la Saragossa, unde s-a organizat o dezbatere extrem de interesantă. Concluzia a fost că rezultatele de până acum sunt prea limitate. Uh, există o problemă cu finanțarea Uh, lucrărilor majore de infrastructură în Europa și care necesită mecanisme financiare noi și mai creative. Altfel, toate ideile noastre bune uh, nu se vor realiza. În special în ceea ce privește rețeaua feroviară. Aceste mecanisme de finanțare în cadrul TNT sunt importante și sunt importante pentru întreaga politică de transport. Trebuie să punem accentul pe în acest cadru pe transportul feroviar. Va trebui să avem o mai bună integrare, să îmbunătățim interoper- interoperabilitatea pentru ca trenurile să poată circula mai ușor dintr-un stat în altul. Însă trebuie să asigurăm un transport mai confortabil pentru călători și mai sigur. Va trebui să ne inspirăm și din primul pachet feroviar care va trebui să fie îmbunătățit. În ceea ce privește securitatea transportului, așteptăm un nou plan de acțiune mm, din partea Comisiei. Domnule ministru, fac referire acum la propunerea în ceea ce privește infracțiunile comise într-un alt stat, un dosar uh, asupra căruia Parlamentul s-a pronunțat deja. Există o serie de puncte extrem de importante, însă aș dori să atrag atenția asupra unui punct asupra căruia nu suntem de acord cu Consiliul, măsurile de finanțare pentru aviația civilă. Nu putem evita această discuție. Știți că uh, Parlamentul vrea o armonizare cât mai bună a măsurilor de securitate și considerăm că statele care vor să ia măsuri suplimentare trebuie să plătească pentru acestea. Ar trebui să uh, putem ajunge la un acord și în legătură cu acest punct. Există mai apoi și problema spațiilor aeriene. Trebuie să uh, se înființeze cât mai rapid blocurile funcționale ale spațiului aerian, de care am vorbit în această dimineață chiar. În această dimineață am auzit că se vor elibera în jur de 20 de milioane de euro pentru a promova înființarea acestor blocuri funcționale de spațiu aerian și sperăm că Belgia va putea juca un rol uh, de animator. În ceea ce privește domeniul maritim, ne bucură ideile prezentate la Consiliul Informal de la ANVE. Uh, aceste modalități de transport uh, în interiorul țările, statelor trebuie susținute și trebuie să discutăm și despre transportul intermodal. După aceea, dreptul pasagerilor. În timpul președinției spaniole am făcut un nou pas într-o direcție bună uh, în ceea ce privește drepturile pasagerilor mm, pe căi maritime și fluviale. Uh, este un dosar care nu s-a terminat încă, transportul cu autobusul și autocarul. Sper că veți continua în direcția bună și că veți recunoaște un număr maxim de uh, drepturi pentru acești pasageri. pentru a ajunge un pachet minim total al uh, drepturilor pasagerilor. Ne-am dat seama că mai există destul de multe lacune în legislația comunitară. În concluzie, Uh, există, există foarte multe uh, probleme de rezolvat, însă puteți conta pe colaborarea noastră. Mulțumim, Said. Doamna Gessner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea făcută și eu voi spune cam același lucru cu colegii mei. E bine că veți, vă veți ocupa și dumneavoastră de eurovinietă, e foarte important acest lucru. Există președinții care nu au avut acest curaj și s-a ajuns la niște dezbatere aprinse. Sper că acum se va ajunge la o soluție, indiferent de cum vor decurge discuțiile. Sunt de acord cu colegii mei în la ceea ce au spus. Am avut deja raportul domnului Groș în ceea ce privește viitorul transportului și discuția despre Cartea Albă nu mai putem aștepta. Trebuie să batem fierul cât e cald, avem acum acest raport al colegului nostru și trebuie să avem cât mai repede pregătită Cartea Albă. Este foarte importantă pentru viitorul în acest domeniu. Ați vorbit deja, cât ați vorbit deja despre schimbările care au loc pe piața internă și despre ce schimbări trebuie să facem în domeniul transportului. E într-adevăr foarte important. În cazul interoperabilității mai trebuie să facem multe. Pe hârtie există deja anumite lucruri, lucruri însă trebuie să progresăm. În ceea ce privește calendarul pentru TNT, s-a vorbit deja despre ce s-a întâmplat la întâlnirea de la Saragoza, acum se pune problema cum să punem în aplicare tot ceea ce am hotărât. Vorbim din nou de o prioritizare a priorităților, este o sarcină dificilă. Și mai trebuie să discutăm și despre proiectele transfrontaliere și finanțarea acestora. Un sistem integrat de rezervare este ceva ce ne preocupă încă de la erupția vulcanului. Ne-am implicat în acest sens, ne dorim un sistem integrat în ceea ce privește transportul feroviar și cred că ar fi foarte bine pentru cetățenii europeni să evoluăm în acest domeniu. Când știu că avem nevoie și în, în cazul transportului uh, naval de anumite lucruri și mă refer aici la transportul naval, nu știu, sper că înțelegeți la ce mă refer. M-am bucurat că când am auzit că ați spus că doriți să dezvoltați în continuare acest mod, această modalitate de transport. Da, există încă probleme în ceea ce privește transportul naval, însă mai există și capacități uh, libere de care ne putem folosi. Și transportul rutier este o temă importantă de care doriți să vă ocupați. Ați vorbit și despre integrarea transportului maritim în transportul european, da, cred că este o idee foarte bună. Și cu siguranță și colegul meu, Dirk Sterks, va avea ceva de spus în acest domeniu pentru că are mai multă experiență decât mine în acest domeniu. Dar mai, încă nu am terminat, mai am ceva de spus. Trebuie să vedem cum va fi organizat transportul naval. Sinet e într-adevăr un program foarte important. Am văzut ce fel de probleme există și probabil că pe timpul președinției dumneavoastră vom putea vedea cum putem reacționa la probleme ca, de exemplu, ceea ce tocmai se întâmplă acum în Golful Mexic. În Europa lucrurile nu sunt la fel, dar știm și noi ce se, cum arată o situație de criză. Am văzut ce s-a întâmplat pe timpul erupției vulcanului și atunci ar trebui să ne gândim cum am acționat noi la nivel european la o catastrofă similară cu cea din Golful Mexic. drepturile pasagerilor. Am participat la discuțiile legate de această temă, nu am reușit să ajungem la o concluzie. Sper că sub președinția belgiană vom reuși să ducem lucrurile la un bun sfârșit. Avem drepturile pasagerilor pentru toate celelalte domenii, dar nu și pentru transportul cu autobuzul și autocarul și aș dori ca pe timpul președinției belgiene să reușim să ajungem la o soluție și în acest domeniu pentru că ar fi un lucru foarte bun pentru cetățenii europeni. S-a vorbit despre norul vulcanic, s-a vorbit de faptul că avem nevoie de un cer unic european, de o mai bună uh, infrastructură feroviară. Dar pe mine m-ar interesa o dată foarte clară pentru aceste discuții. Dacă avem un termen, putem să discutăm mult mai bine. Și acum în ceea ce privește inovațiile tehnologice, ați vorbit despre programul Galileo. Mă bucur că se vor face analize ale costurilor până în anul 2013. Vă ne dorim să existe un cadru de finanțare multianual și cu toții așteptăm acest nou sistem. Și acum, tot din punct de vedere tehnologic, ITS. ITS are un potențial foarte mare care poate să fie dezvoltat. E important pentru siguranța traficului, pentru protejarea mediului, și e un domeniu care cred că e subapreciat de către mulți. În viitor se mai pot dezvolta foarte multe în cadrul ITS în ceea ce privește securitatea. Sper că vom munci cu toți împreună la acest program. Ar fi foarte bine. Vă mulțumesc. Domnule Van Dalen. Domnule minister, Euh, c'est une petite erreur, oui, de ma part. scuzați, am făcut o mică greșeală, spune președintele, domnul Kramer. Mulțumesc pentru prezentare. Ne-am cunoscut deja la Saragossa. Ați spus că vorbim despre un viitor durabil. Acest cuvânt, durabil, nu e doar un cuvânt frumos care este tot mai folosit, ci trebuie să fie și un cuvânt care chiar să însemne ceva. Cartea albă, dacă aceasta va fi adoptată în curând, nu va duce la o mișcare mai rapidă a lucrurilor. Realitatea arată altfel. Mă bucur că v-am auzit vorbind despre Eurovinietă, că ați încadrat-o în programul dumneavoastră așteptam acest lucru. Însă am și o întrebare în legătură cu întâlnirea din decembrie. Credeți că nu veți ajunge la un rezultat până atunci și veți lăsa negocierile succesorilor dumneavoastră? Așteptăm deja de un an. În decembrie aveți șansa de a ajunge la un compromis, așa că ne-am dorit niște lucruri mai concrete. Internalizarea costurilor externe s-a vorbit și în Saragoza, ați am menționat și aici acest subiect, e un punct foarte important. În Europa avem o concurență inechitabilă în domeniul transportului. Și totul ține, de fapt, de voință politică. Întrebarea e, dumneavoastră, ce veți face cu această voință politică care dăinuiește deja de atâta vreme? Doriți ca ea să nu mai existe sau veți continua pe aceeași linie prin care mediul înconjurător este foarte afectat? În sistemul feroviar există și acolo anumite probleme, Știți care sunt și problemele cu transportul, rutier de marfă, dar trebuie aici să acționăm pentru că dacă nu, vor exista în continuare probleme. Cetățenii europeni plătesc foarte mult anual pentru diferite lucruri. Și ai, dacă suntem atenți doar la costuri, atunci putem vedea că se cheltuiesc 30 de miliarde în fiecare an. Aceștia ar trebui să fie cheltuiți mai bine pentru transportul feroviar. Finanțele Uniunii Europene intervin și ele în joc. Cofinanțarea merge în procent de 60% pentru transportul uh, rutier, mai puțin pentru cel, și mai puțin pentru cel feroviar. Cel puțin 40% din această sumă ar trebui să meargă pentru transportul feroviar. Domnul comisar Baros a fost de acord cu noi, însă Consiliul a blocat această propunere. Dumneavoastră, ce credeți? Putem să încercăm să ne ținem de această marjă? Pentru că foarte mulți bani merg în domenii pe care noi nu, nu ni le mai dorim. Asta m-ar interesa foarte mult. Ați vorbit despre siguranța rutieră. Se discută în Parlament deja de mulți ani despre această problemă, s-a discutat despre inovațiile tehnice, însă știm că tot al doilea accident din Uniunea Europeană este cauzat de viteză excesivă sau din cauza consumului de alcool. Situația este disperată, Știm că există 40.000 de decese în fiecare an în Uniunea Europeană. Catast alte catastrofe, cum ar fi tsunamiul, au făcut la fel de multe victime. Nu e normal ca Germania să fie, care, să fie singura țară care nu are anumite limitări în ceea ce privește transportul rutier. Trebuie să existe aceste limitări pentru autostradă. În Germania nu avem. Nu suntem, din păcate, atât de puternici dar nici Afganistanul nu are. Există o glumă ce au în comun uh, Germania și Afganistanul. Sunt singurele țări uh, din lume în care nu există această limitare pe autostradă. Care e diferența? În Afganistan nu există autostradă. Trebuie să existe o majoritate în acest domeniu. Nu contează dacă va fi la 130, 140 toate celelalte 26 de state membre au o astfel de reglementare, de ce noi nu avem? Nu pot să înțeleg. Și acum câte ceva despre transportul maritim. Și noi, verzii, știm că acest tip de transport este uh, foarte bun pentru mediul înconjurător. Știți mai bine decât mine că 8% din transportul din Europa are loc pe căile navigabile. 80% din acest transport se desfășoară pe Rin. Este un fluviu care ajunge la ocean, însă banii merg spre alte căi navigabile, cum ar fi Elba, unde transportul naval nu este la fel de răspândit. Ar trebui, pentru a putea exista un transport, a exista căi navigabile în întreaga Europa, trebuie să mai lucrăm. Trebuie să vedem exact care sunt avantajele transportului maritim. Există avantaje, dar și dezavantaje. Investițiile trebuie să fie bine axate pe anumite țeluri. Să vedem care programe vor rămâne și pe viitor, ce se va putea realiza. E important să fie promovat transportul maritim și pe căile navigabile. Următorul punct, am uitat să spun ceva. Plângerea împotriva a 22 de țări care nu au pus în aplicare pachetul legat de căile feroviare. Acest lucru s-a amânat. Acum acțiunea a fost blocată. Dumneavoastră, ca președinte al Consiliului, îl veți sprijini pe comisar și să se continue cu procedura de încălcare a tratatului, pentru că vorbim despre un stat membru al Uniunii Europene. Și aici cred că ar trebui sprijinit comisarul pentru a putea să se continue cu acțiunea de încălcare a tratatului. Există un regulament, un regulament european în ceea ce privește reducerea zgomotului. Ce considerați în legătură cu materialul uh, rulant. E important să, in, să investim în acest sens, astfel încât vagoanele să fie din ce în ce mai silențioase, pentru că am putea să facem ca sistemul feroviar să fie și mai silențios de acum care, și e oricum ecologic și ar fi bine pentru toți. Vă mulțumim! Mulțumesc, domnule Kramer, domnule Vandal. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări, domnule ministru, pentru programul pe care l-ați prezentat. A fost, am auzit foarte multe lucruri plăcute. Dacă veți reuși să le realizați, ar fi extraordinar. Mă refer în special la blocurile funcționale de spațiu aerian. Dacă am realizat acest proiect, vom realiza extrem de multe. În legătură cu eurovinietele, m-a surprins că ați pus acest lucru pe ordinea de zi. Ca și cum au spus și ceilalți colegi, cred că trebuie să continuăm să discutăm despre fondul problemelor, pe plan tehnic. O întrebare cu privire la eurovinietele. ce veți face cu sistemele de taxe care există pe autostrăzi în diverse state, cum ar fi Franția, Franța și Italia? Cum veți gestiona aceste diferențe între state în raport cu Eurovinieta? Pentru că pentru automobiliști devine uh, aproape infezabil dacă se confruntă cu 16 sisteme diferite. Domnule ministru, mă bucur de asemenea să constat că ați acordat uh, atenție navigației interne. La Anvers, după cum a spus domnul Kramer, trebuie să ne dăm seama că pe Rin mai mult de 60% din transport este reprezentat de mici nave știm cu toții în ce constă navigația interioară. Trebuie să ne gândim de asemenea la sistemul Marco Polo, după cum ați eh, spus la anvers. Acesta permite promovarea navigării interioare, însă acest sistem nu a funcționat. Este uh, îngreunat de dispoziții birocratice. Și dacă doriți să îmbunătățiți eficacitatea lui, trebuie să uh, simplificați sistemul Marco Polo și să-l faceți mai accesibil. Deci v-aș ruga să reexaminați sistemul Marco Polo. Mai există încă un punct asupra căruia aș dori să-l întreb pe domnul ministru în legătură cu transportul rutier. Colegul nostru a redactat un raport excelent în legătură cu armonizarea amenzilor. În sectorul rutier, sistemul este foarte diferit de la un stat la altul. Într-un stat se aplică, de exemplu, în Letonia Uh, există o uh, amendă de 600 de euro pentru o infracțiune, dar în Franța aceeași uh, infracțiune este pedepsită cu o amendă de 30.000 de euro și un an în închisoare. Oricum, însă vă urez foarte mult succes pe direcția navigației interne Uh, cel puțin sunt sigur că uh, președinția belgiană va avea rezultate bune. Mulțumesc. Vedeți că, în mare, propunerile pe care ni le-ați uh, semnalat au suscitat un interes destul de mare. Vă propun să luați cuvântul acum și vom avea o a doua rundă de întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, domnilor și domnilor, voi încerca în primul rând să grupez răspund, răspunsurile în câteva pachete, după cum am făcut-o și în prezentarea mea introductivă. În primul rând, vreau să vă vorbesc despre ambiția noastră de a discuta în special Cartea Albă. știți la fel de bine ca și mine că Comisia vrea, dorește să înceapă discuția în timpul uh, Consiliului din luna decembrie. Mie mi se pare că este puțin târziu, dat fiind că avem un interes în acest sens ca în aceeași perioadă de președinție a Consiliului să avem nu doar un schimb de opinii între membrii Consiliului, ci să avem o discuție și cu Comisia pentru a vedea ce adaptări trebuie să fie făcute pentru a discuta în cadrul unui prim schimb de opinii. Acum un an aproape am început pregătirea cărții albe. Mie mi se pare că ar trebui să fie posibil ca la reuniunea din octombrie, chiar dacă nu dispunem de un text definitiv, ci doar de un document de lucru cu elementele esențiale, începând cu luna octombrie, ar trebui să abordăm uh, aceste idei. Nu doar pentru că este vorba de președinția belgiană, ci pentru că sunt convins că conținutul acestei cărți albe trebuie să includă toate ideile în legătură cu ceea ce va trebui să facem în următorii ani în domeniul mobilității și această carte albă va defini liniile de conduită. în următorii ani. Această carte albă va trebui să fie un fel de constituție a măsurilor care vor trebui să fie luate pentru a garanta durabilitatea transportului. Trebuie să definim ambițiile care vor fi impuse în domeniul securității transportului și toate aceste idei uh, trebuie să se regăsească în cadrul cărții albe. De asemenea, în legătură cu statele terțe, mi se pare ridicol să vorbim despre această carte albă. Dacă această carte albă care vizează perioada 2010-2020 eh, va fi publicată doar în 2011-2012, ne-am face de râs. Deci este indispensabil să ne grăbim. În al doilea rând, Eurovinieta. Mulți dintre dumneavoastră ați menționat acest subiect și ați spus că este o idee care în sfârșit va fi relansată. Vă mărturisesc că m-am gândit de multe ori înainte de a relansa ideea Eurovinietei. Deci am ezitat extrem de mult. mulți cei din Consiliu apără poziții diferite în funcție de statul de origine și de naționalitate. Eu sunt convins că și în interiorul Parlamentului există foarte multe opinii divergente. În ceea ce privește Eurovinieta, este clar că au fost asumate numeroase poziții naționale și că este dificil să se ajungă la o poziție unanimă la nivelul Uniunii. Și cu toate acestea, eu consider că trebuie să avem ambiția de a face o propunere. Cred că domnul Kramer a spus că trebuie să ne grăbim, că nu putem să ne grăbim prea mult atunci când vorbim despre eurovinete. Eu consider că dacă ne grăbim, acest lucru poate să fie periculos, pentru că ne vom împiedica peste de propriile picioare. Așadar, va trebui să purtăm o discuție până la sfârșitul anului. Pentru început, trebuie ca diversele părți să analizeze chestiunea sub toate aspectele. Există un grup de lucru care a fost înființat pentru a lua în considerare această problemă destul de delicată și trebuie să așteptăm rezultatele acestui grup de lucruri. Eu sper că rezultatele vor fi gata în octombrie, însă nu îmi fac iluzii. Dacă vom avea ceva în octombrie, vom putea discuta la nivel, la nivel informal. În ceea ce privește Eurovinieta, Există opțiuni total diferite. Există abordarea statelor periferice, în special, și abordarea statelor din centrul Uniunii. Aici există deja divergențe de opinii foarte mari. Există faptul că în anumite state există un sistem național eh, de care, și pe, pe care statele nu vor să eh, la care statele nu vor să renunțe. Și aici alegerea va fi extrem de dificilă. Vom aștepta concluziile grupului de lucru, însă cred că uh, în cazul Eurovinietei trebuie să întreznim să distingem între ceea ce ține de lupta împotriva zgomotului, a poluării și așa mai departe, pe de o parte, și pe de altă parte, ceea ce costurile legate de utilizarea infrastructurii. Consider că, într-un fel sau altul, riscăm să amestecăm aceste lucruri, amestecăm subiectele și argumentele, ori acestea nu sunt întotdeauna legate între ele. Și distincția distinția pe care tocmai am menționat-o trebuie să țină cont de diversele idei deja existente în domeniu. Unii dintre coordonatori au atras, atras atenția asupra fact, faptului că finanțarea și utilizarea creditelor este extrem de importantă. Dacă se face distinția între infrastructurile și ambut- infrastructuri și ambuteiaje, probleme de congestie și, pe de altă parte, lupta împotriva poluării și a zgomotului, dacă facem distinția uh, aceasta, este mai ușor să știm cum să folosim fondurile. Și, așa, și începând de aici, vom putea să găsim o soluție mai ușor pe plan politic. Nu vrem să facem uh, viața grea pentru nimeni. Pe plan bugetar vrem să uh, repartizăm problema pe două categorii. Vorbim de alocare uh, specială de fonduri pe subiecte, earmarking, și mi se pare că am înțeles că mai mulți dintre dumneavoastră au pus accentul pe această problemă a finanțării. Eu aș prefera să încercăm să obținem venituri comparabile cu cele de astăzi, însă ca compararea elementelor menționate și ponderea lor să uh, evolueze la integrarea în eurovinietă. Trebuie să ținem cont de diversele elemente pe care le-am enumerat și care ar trebui să satisfacă pe toată lumea și fără să implice costuri mai mari pentru utilizator. Această abordare mai puțin globalizatoare ar permite să ținem cont de preocupările diverselor state. Dorim să armonizăm pe cât de mult posibil măsurile în domeniul transportului, însă acest lucru trebuie să fie făcut eh, în mod rezonabil, trebuie ca Uh, banii obținuți din transport să fie reinjectați în transport și nu în alt domeniu. În ceea ce privește securitatea și memorandumul care va fi publicat în legătură cu obiectivele de urmat, în legătură cu securitatea în domeniul transportului. Știți că în cadrul vechiului plan de acțiune pe 10 ani, fixaserăm ca obiectiv scăderea cu 50% a numărului de victime ale accidentelor în transport. Și în 2009, anumite state care aveau statistici foarte proaste în trecut au reușit să, se, să obțină rezultate bune. Și la sfârșitul anului 2009, global, am înregistrat o îmbunătățire în jur de 36% în raport cu situația generală. Sper că la sfârșitul anului 2010 să înregistrăm o îmbunătățire de 40% și în tot, trebuie să continuăm să avem obiectivul de 50%. Ceea ce este mai important este că constatăm că există o voință politică de a scădea numărul de victime ale accidentelor rutiere și de alt tip. Uh, nu știu ce cifre vom fixa pentru perioada 2010-2020. Vom, va rămâne uh, obiectivul de 50%. De ce nu? Numărul de, uh, de decese și de răniți grav trebuie să scadă considerabil. Consider că în acest context este important să ne uităm la statistici și la comparațiile care pot fi făcute între diversele state. Următorul program, următorul plan de acțiune trebuie să includă un element foarte important de protejare a utilizatorilor cei mai expuși În trecut eh, ne adresam în special conducătorilor auto, ne gândeam la viteză, la consumul de alcool și de medicamente, la necesitatea de a respecta semaforul roșu, să, evite excesul de viteză și așa mai departe. Eh, cu alte cuvinte, puneam accentul pe conducătorul auto. Însă acum dorim să ne ocupăm și de victimele Uh, colaterale ale acestor accidente, care și ele uh, merită atenție. Punem accentul pe utilizarea utilizatorilor expuși. Uh, vom dezvolta măsuri în favoarea lor, măsuri care trebuie să își găsească și ele locul în cartea albă. În ceea ce privește aplicarea și aplicarea transfrontalieră. Deseori încă vorbim despre considerente de ordin național. Și este important să dezvoltăm schimburile și colaborarea în ceea ce privește controlul transportului. Acest lucru se face prin contacte bilaterale și nu se referă la o abordare structurală pentru ansamblul Uniunii Europene abordarea este prea bilaterală și limitată la poliția locală. Eu consider că dacă încercăm să dezvoltăm această abordare mai armonizată, ne lovim de probleme de justiție și de afaceri interne, care se adaugă la uh, eficacitatea controlurilor, în, controlelor, în special în transportul rutier. Uh, acolo unde traficul este uh, mare sau acolo unde există multe camioane uh, din străinătate, se constată că nu există, că controlele nu sunt suficiente, eficiente și penalizarea infracțiunilor este dificilă. statele membre nu trebuie să mai lucreze uh, la nivel bilateral. Trebuie să ajungem la un sistem de informare automatizat la nivel european, astfel ca poliția belgiană să poată penaliza uh, un conductor auto din Polonia, uh, care are număr de matriculare polonez, uh, este vor, cine trebuie să intervină, poliția belgiană sau cea poloneză? Acest lucru poate să fie discutat între miniștrii de afaceri interioare, afaceri interne, ai justiției, însă problema este să identificăm mai ușor pe cel care a comis o infracțiune. Este și mai ușor ca aceștia să fie penalizați dacă există sisteme europene mai degrabă decât un sistem bilateral. Cei care au urmărit îndeaproape acest uh, subiect. Eh, știu că s-a discutat despre baza juridică, temeiul legal, eh, însă, în definitiv, nu contează dacă o pisică este albă sau neagră atâta timp cât prinde șoarecii. Eh, controlele trebuie să fie eficiente și trebuie să fie aplicabile. infractorii trebuie să fie pedepsiți. Uh, felul în care vom ajunge la acest uh, moment uh, este o discuție pe care o putem purta mai târziu. Eu m-ați întrebat și în legătură cu Blue Bells și Blue Lanes. Ceea ce privește mobilitatea, există state care au rețele navigabile care funcționează bine. În ceea ce privește comodalitatea, cred că trebuie să putem recurge mai mult la nivel ecologic, ecologic și economic la navigația internă. Trebuie de asemenea să îmbunătățim conexiunile între mare și interiorul statelor prin intermediul navigației interne. Și trebuie să facem acest lucru echilibrat. Trebuie să încurajăm legăturile între navigația maritimă și celelalte modalități de transport, în special fluviale. Trebuie să organizăm lucrurile pe plan tehnic, dar și administrativ să realizăm așa numitele Blue Lanes, drumurile albastre, uh, care reprezintă o provocare importantă. În ceea ce privește navigația aeriană, considerăm că trebuie să fie abordate demersuri în ceea ce privește cerul unic european, crearea FABEX, colaborarea apropiată între domeniul civil și cel militar pentru a putea utiliza mai bine culoarele aeriene. Acest lucru ar permite să reducem și consumul general de kerozen prin evitarea ocolirilor și de asemenea cred că va trebui să înaintăm rapid și pe acest plan. Aș dori să mă refer la câteva puncte concrete. Internaționalizarea costurilor externe. Domnul Ros a vorbit despre necesitatea de a repartiza uh, sarcina între, diverse, între diferitele moduri de transport în ceea ce privește internaționalizarea costurilor externe. Trebuie ca acest, aceasta să aibă loc prin uh, un teren egal uh, în care toate modalitățile de transport să aibă un rol egal, ceea ce nu se întâmplă astăzi. Știu că nu vom putea să obținem un rezultat satisfăcător imediat, însă trebuie să facem un efort pentru a înainta în direcția respectivă. Există, e vorba aici despre veniturile statul, statelor membre, domnule Gros, aveți, Groș, aveți eh, dreptate. Am înțeles ceea ce ați vrut să spuneți și ceea ce ați spus este legat și de TNT. Există proiecte transfrontaliere care astăzi nu, prime, nu primesc suficientă atenție în diversele programe naționale. Pentru aceste proiecte, participarea Uniunii Europene ar uh, contribui la găsirea unor surse mai bune de finanțare. Uh, Consiliul și Comisia și sper și Parlamentul trebuie să caute modalități și fonduri care să permită să uh, unificăm, să introducem zalele lipsă în lanț și să îmbunătățim calitatea infrastructurii, indiferent de modalitatea de transport. Trebuie să găsim un echilibru aici. Uh, am vorbit deja despre earmarking, care joacă un rol important. Trebuie să încercăm însă să găsim nuanțe, nu trebuie ca răspunsul să fie alb sau negru, poate să fie și gri. Personal, eu consider că trebuie să existe o modalitate de a organiza finanțarea în mod eficient. În ceea ce privește securitatea, în special în aeroporturi. Știți, fără îndoială, că încercăm să avem o abordare globală europeană. Mai multe state au un rol fruntaș deja și sper că vom putea să ajungem la o poziție comună. Sper că uh, rezultatele vor fi vizibile în următoarele patru luni. În ceea ce privește securitatea rutieră în, și programul plurianual, am făcut deja referire la acest lucru. Cred că chiar dacă opțiunea de a diminua cu 50% a victimelor în perioada 2010-2020 nu este posibilă, trebuie ca ștacheta să fie plasată la un nivel suficient de înalt. Statele membre trebuie să se declare uh, doritoare să lucreze pentru atingerea acestui obiectiv, nu doar din motive morale, ci și pentru că trebuie să oprim aceste catastrofe care lovesc mii și mii de cetățeni. Există costuri sociale, economice și așa mai departe. Trebuie să se îmbunătățească practicile și trebuie să examinăm uh, și să comparăm rezultatele obținute de diversele state pentru a ajunge la un rezultat bun. În domeniul maritim și în special colaborarea între diverse modalități de transport. Știu că unii favorizează căile ferate, alții transportul rutier, alții pe cel fluvial. Trebuie să eh, putem să recunoaștem că fiecare modalitate de transport are propriile sale avantaje și dezavantaje. Știm că navigația internă, pe plan ecologic și economic, prezintă avantaje extrem de mari. Știm de asemenea că există o problemă cu Uh, navigația internă și anume timpul. Știm de asemenea că rețeaua căilor navigabile interne este puțin dezvoltată. Acestea sunt dezavantaje care trebuie, pe care trebuie să le recunoaștem. În ceea ce privește navigarea internă, uh, căile ferate sunt mai rapide, uh, că există deja o infrastructură în acest sens. Pe de altă parte, știm că rețeaua feroviară nu este la fel de suplă ca și și flexibilă ca și transportul rutier. Transportul rutier care, la rândul său, poate să evolueze și pentru că este mai adaptabil și susține, uh, poate să susțină concurența cu celelalte modalități de transport. Știu că Bruxelles-Paris, Paris Köln poate să este o distanță care se poate parcurge într-o zi uh, pe autostrăzi. Însă trebuie să echilibrăm aceste modalități pentru a putea recurge întotdeauna la modalitatea de transport care răspunde cel mai bine la necesitățile ecologice, economice și sociale ale momentului. Conceptul de mediu joacă un rol esențial aici. Este un element mm, de care nu putem să ne distanțăm. Domnule Arcatraui, bineînțeles că trebuie să accelerăm pregătirea cărții albe în ceea ce privește directiva asupra euro, eurovinietei. Ați făcut și dumneavoastră referire la un, un, mijloacele suplimentare care pot să fie eliberate de statele membre. Vom avea nevoie de aceste fonduri suplimentare, însă exercițiul respectiv uh, ține de faptul că fond, finanțarea totală nu s-a îmbunătățit pentru transport. Ministrii de finanțe au anumite fonduri care nu au fost utilizate. Uh, Uh, responsabilitatea noastră este să atragem aceste fonduri în domeniul transportului și să dovedim că există mai mult echilibru între diversele tipuri de transport. Așadar, dezvoltarea rețelelor TNT. După cum ați subliniat, această dezvoltare este încă limitată și aici se pune problema finanțării este valabil și pentru transportul rutier, rutier cât și pentru cel feroviar. Uh, va trebui să ajungem la un echilibru între Consiliu și Comisie și sper și cu acordul Parlamentului. În cadrul acestui exercițiu va trebui să ne gândim la caracterul specific tehnic al diverselor sectoare, în special al celui feroviar după cum ați spus și dumneavoastră. Am uh, vorbit uh, cu alte ocazii despre rețelele electrice care există, uh, numărul de cabluri. Este vorba de considerente importante din punct de vedere al ecologiei, dar există și preocupări de securitate. Trebuie să punem accentul pe securitate înainte de toate. Securitatea este un domeniu capital și prioritar și Europa trebuie să insiste asupra armonizării tehnice pentru a permite asigurarea securității. Dezvoltarea infrastructurilor este un lucru extrem de important. Din punct de vedere tehnic, rețe, dezvoltarea rețelelor este destul de simplă, însă nu trebuie să uh, uităm de problemele de siguranță. În ceea ce privește reformarea primului pachet feroviar, am aflat între timp că există răspunsuri negative în ceea ce privește al doilea pachet. În Consiliu va trebui să avem discuții în mod foarte transparent în legătură cu ambițiile comisiei. Trebuie să recurgem la companiile feroviare și să vedem ce sunt pregătite să facă statele membre, dat fiind rolul acordat de fiecare stat căilor de ferate naționale. Nu este suficient să uh, avem directive care sună foarte bine pe hârtie, dacă nu există posibilități, fonduri sau uh, voință politică pentru a da curs acestor uh, propuneri în practică. În ceea ce privește pachetul feroviar, putem să purtăm o discuție deschisă, constructivă și francă în Consiliu. Sper în special ca diversele autorități naționale să se arate constructive. Mai mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre aplicarea sancțiunilor în cazul transportului transfrontalier. Cineva a vorbit despre diferențele între statele Baltice și Franța. Nu putem să Uh, intervenim în acest domeniu al amenzilor. Însă, ceea ce putem face este ca în momentul în care are loc o infracțiune, această amendă și sancțiune trebuie să fie aplicată. Acest lucru este mai important decât uh, ideea de a armoniza aceste amenzi. Și acestea trebuie să fie aplicate la acel, același nivel. Dacă vrem să facem totul deodată, riscăm să nu obținem niciun rezultat. În ceea ce privește uh, zborurile cu FABEC, uh, va trebui să înaintăm foarte rapid. Nu vă voi vorbi doar despre regiunea noastră, Belgia, Franța, Germania, Elveția. Aici eh, vedem că a apărut o modalitate de a gestiona mai bine spațiul aerian și eh, pentru celelalte regiuni sper că va, va fi la fel. Am eh, de plină încredere că pe termen scurt vom înregistra adevărate îmbunătățiri, în special în domeniul condițiilor de transport ale pasagerilor. Ați văzut că în domeniul transportului cu autocarul, uh, care au, care au fost uh, rezultatele? Transportul cu autocarul pe distanțe lungi în momentul actual este modul de, modalitatea de transport uh, cea mai puțin scumpă. Dacă vrem să introducem reguli asemenea stricte, mai stricte pentru pasageri, acestea vor avea o repercusiune asupra prețului. Trebuie să ținem cont de acest lucru și să știm că Astăzi, în planurile existente, sectorul care a reacționat uh, primul a fost cel feroviar, pentru că uh, căile ferate și autocarele concurează pe plan național. Uh, mi s-a pus întrebarea de ce se face o diferență între uh, pasagerii pe autocar și cei cu trenul. Trebuie să uh, recunoaștem că drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul uh, uh și alte modalități de transport internațional uh, au drepturi mult mai clare Însă pentru mari operatori, în special companiile aeriene, nu putem să ne punem într-o situație care să facă ca concurența mondială nu putem să punem propriile companii în situația de a nu mai fi competitive față de restul lumii. Dacă regulile noastre vor fi prea stricte, trebuie să înțelegem că vom avea o problemă cu concurența. Am vorbit deja despre cartea albă, navigarea internă, am vorbit despre TNT. Am vorbit Golful Mexic și problemele actuale. Nu vreau să uh, intru într-o confruntare deschisă cu colegul meu responsabil cu mediul. Dacă vorbim despre traficul maritim, uh, acest lucru mă privește, bineînțeles. Colegul meu care se ocupă cu mediul bineînțeles că dorește să își apere ideile care sunt interesante și este normal în legătură cu sistemul de rezervări, pot să vă spun că în momentul actual Comisia pregătește o propunere foarte probabil ea nu va mai fi sub președinția belgiană, ci sub președinția maghiară. Am vorbit deja despre drepturile pasagerilor. Apoi mai avem summitul uh, de pe 25-26 octombrie de la Bruges. Și în ceea ce privește ITS, chiar cred într-adevăr că și sectorul uh, transportului auto va juca un rol, sunt de acord cu dumneavoastră și cred că ceea ce se face în domeniul ITS va constitui un succes și un progres pentru viitor și vom fi astfel înaintea restului lumii. Și vorbeam despre luna decembrie și de ce tocmai în decembrie. O să încerc să vă explic. Există mai multe moduri de transport. Am răspuns deja la întrebarea asta. Mai avem diminuarea uh, nivelului de dioxid de carbon și sper că uh, Cartea Albă ne va acorda posibilitatea de a acționa într-o manieră eficientă asupra uh, acestui lucru. Apoi, uh, limitele de viteză tot așa sunt incluse și cred că cel mai bine ar fi să rugăm pe domnul Ramso, care se ocupă în mod normal uh, de aceste lucruri, să mai uh, reflecteze la ele și să ne justifice alegerile pe care le-a făcut. Am vorbit deja despre inconveniente și am vorbit și despre statele membre și despre pachetul feroviar. Acum vorbim despre zgomot, despre nivelul de zgomot. Am spus clar că nu vorbim doar de poluare, ci și de poluare fonică. Aceasta este o realitate. Și aici trebuie să discutăm despre asta. Am, vom discuta și despre eurovinietă. Apoi, de ce puneți accentul pe Galileo și pe tehnologiile satelit? Pentru că un sistem european ar fi fără îndoială foarte binevenit și ar fi mult mai bine să avem un sistem global decât 27 de sisteme diferite în 27 de state membre. Apoi ați făcut trimitere și la programul Marco Polo și la proiectele intermodale și trebuie să spun că până în acest moment nu au existat inițiative, deci ele nu figurează în programul nostru. Bineînțeles, pot să discut cu Comisia despre asta, dar trebuie să spun că nu este fezabil în cursul acestui semestru. În ceea ce privește tarifele și amenziile aplicabile în diverse state, am spus deja că nu e cazul să le armonizăm și cred că nu este rolul nostru să facem acest lucru. Și cred că am răspuns astfel la toate întrebările care mi-au fost puse. Președintele, mulțumesc mult, domnule ministru. Într-adevăr, a fost uh, foarte interesant să vă ascultăm. Din păcate, avem o constrângere de timp uh, și o mică problemă practică uh, pentru că nu l-am salutat pe ministrul ungar al dezvoltării naționale, care ne-a părăsit între timp, și încă un punct practic legat de doamna Wickmans, care îi uh, mulțumesc. Ce v-aș propune eu în acest moment este să luați uh, cuvântul în ordinea în care v-ați înscris și în funcție de grupurile politice și să vă limitați la 1-2 minute dacă este posibil, având în vedere că avem foarte puțin uh, timp. Uh, un minut ar fi cel mai bine. Și astfel pot să trag o concluzie succintă la final. Domnul de Grandes Pascal, vă dau cuvântul acum, foarte pe scurt. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule ministru, îmi amintesc un film foarte bun care seamănă cu experiența prin care ați trecut dumneavoastră. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Sper să aveți succes în președinție. Sper să vă puteți respecta toate angajamentele pe care vi le-ați asumat. Angajamente care sunt foarte ambițioase. Sper că vă dați seama care este pericolul care vă pândește. Coordonatorul nostru a stabilit niște criterii pe care doream să le apărăm și uh, sunt perfect de acord cu ceea ce a spus el, așa că nu trebuie să repet. Vreau doar să fac o singură observație. Mathieu vorbim mai devreme despre internalizarea costurilor externe. A spus că trebuie să stabilim o distribuire egalizată a costurilor între diversi operatori și acest lucru trebuie să fie realizat într-o manieră adecvată la Consiliu. Nu ar trebui să se considere că este o modalitate de a aloca penalități diverselor țări, ci ar trebui să fie împărțită egal între statele membre și aș dori să aflu părerea dumneavoastră în acest uh, sens. În ceea ce privește Cartea Albă, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Groș. Cred că, într-adevăr, Comisia de Transport uh, este de acord că această carte albă tratează toate subiectele într-o manieră exhaustivă. În ceea ce privește transportul maritim, acesta este un domeniu de maxim interes pentru mine. A existat un regulament care a reieșit uh, din uh, pachetul plurianual uh, DEMSA și uh, Agenția de Siguranță Maritimă a fost un subiect de dezbatere încinsă. Cum vom finanța această agenție, având în vedere noile sarcini pe care i le-am încredințat? Pentru că nu putem să-i încredințăm mai multe sarcini fără să-i dăm și fondurile necesare să le îndeplinească. Dar vă mulțumesc foarte mult pentru explicațiile detaliate, domnule ministru, și ca să repet ce a spus coordonatorul meu, uh, Dorim să vedem un echilibru și vă mulțumim încă o dată pentru că ați inclus toate criteriile noastre aici. Mulțumesc, doamna Ela Santos. Foarte pe scurt, cum spuneam. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, ca raportor în ceea ce privește subiectele de uh, transport transfrontalier, uh, Aș dori să mă alătur și eu celor spuse de președinția belgiană. Nu cred că ar trebui să cădem în capcana de a accepta argumentele statelor membre care vor să blocheze totul pentru că nu există un cadru juridic. Cred că trebuie să avem o abordare pragmatică și adecvată și, în acest sens, uh, Trebuie să dăm mai multă marge de manevră comisiei, astfel încât să poată propune sisteme mai flexibile asupra cărora să putem conveni. De asemenea, poate ar trebui să profităm și de sistemele, eh, poate eh, profitarea de sistemele deja existente ar fi o abordare greșită, pentru că asta ar însemna că oferim Consiliului argumentele că nu avem într-adevăr un temei juridic necesar și uh, se va trimite textul la serviciile juridice, care, serviciile, care servicii juridice, bineînțeles, vor încerca să blocheze totul pentru a fi precauți. Pentru că așa s-a întâmplat în diversele pachete negociate de-a lungul anul, uh, anilor. Deci, pe timpul președinției belgiene, vom vedea că este un punct crucial pentru asigurarea vizibilității și a finanțării pentru 2014-2020. Aceasta trebuie să fie o prioritate. Știm că este o prioritate în acest moment, pentru că am văzut că uh, toată Europa a fost la un pas de colaps atunci când uh, a erupt vulcanul. Deci suntem foarte dependenți de rețelele aeroportoare și știm acum că avem nevoie de alternative, iar uh, transportul feroviar ar trebui să fie inclus aici. Astfel încât în următorul exercițiu financiar trebuie să punem deoparte fondurile necesare, așa cum a spus și domnul Groș, uh, și trebuie să existe o proporție uh, cu deficitele bugetare, astfel încât în 2014-2020 Europa să-și poată îndeplini obiectivele în materie de transport. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Grandes Pascoale. Există o problemă foarte sensibilă aici legată de regiunile mai îndepărtate, acolo unde alternativele, mijloacele alternative de transport nu sunt chiar posibile. Am propus aceste coridoare verzi și verzi nu doar pentru că sunt ecologice, ci pentru că promovează o mobilitate mai mare pentru persoanele cu mobilitate redusă și care oferă diverse posibilități din ce în ce mai eficiente. Salutăm de asemenea și abordarea dumneavoastră, partea logistică din abordarea dumneavoastră. Sperăm să vedem rezultate din uh, grupul de lucru care a fost înființat și sperăm să avem un stimul pentru îmbunătățirea Uh, domeniului transportului. Domnul președinte nu are microfon. Domnul Saxon. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru explicații. Înainte de președinție, știu că ați discutat și ați pregătit acest uh, program și că mai, cu mai mulți uh, dintre comisarii noștri și acesta a fost un schimb extrem de util pentru noi. Sper că Parlamentul va găsi o cale de a face presiuni asupra Comisiei pentru că această carte albă să iasă înaintea lunii, lunii decembrie, pentru că este extrem de utilă. Uh, și cred că începând din septembrie putem să facem mai multe presiuni asupra Comisiei și să găsim o cale. și sperăm că să se facă presiuni și în ceea ce privește Eurovinieta. Am ascultat ceea ce ați spus, dar ca Parlament acest earmarking este esențial. Nu vrem doar să umplem buzunarele statului, nu acesta este scopul. Scopul este eficacitatea și durabilitatea. Și aș dori să analizăm mai mult eficacitatea căilor feroviare. Primim 30 de milioane de subvenții în acest domeniu. În ceea ce privește poluarea fonică, trebuie să ajutăm Europa pentru că nu peste tot există aceleași exigențe. Sper că pe parcursul președinției dumneavoastră veți putea face un pic mai mult pentru căile ferate, pentru că aveți cunoștință pe care nu le are nimeni aici. Un, este un mod de transport pe care îl uităm atunci când vorbim despre o rețea uh, într-adevăr europeană. Și ultima observație este că uh, nu avem o abordare completă care să includă toate modurile de transport și sperăm ca pe percursul președinției dumneavoastră să aveți o filozofie mai europeană. Mulțumesc! de... Vă mulțumesc! Avem eh, o să avem, uh, practic, și o discuție cu Ministrul Turismului și nu prea mai avem timp, așa încât renunț la intervenția mea în acest moment. <clears throat> Foarte pe scurt. Pe scurt, domnule ministru, ați spus că Belgia este predestinată să se ocupe de transportul feroviar. O piață comună trebuie să fie și o piață comună în ceea ce privește transportul acest lucru se vede în politica națională. În această țară, transportul poartă are o importanță foarte mare, are un rol central. și de aceea mă bucur că doriți să vorbiți despre problemele din regiunea centrală a Europei. Eurovinieta intervine aici Trebuie să se vorbească despre armonizarea căilor ferate. Trebuie să fie un punct foarte important și ați vorbit despre reformarea pachetului feroviar. Acesta este un punct care mă interesează foarte mult și vă rog să vă ocupați de el. Și încă un punct pe care doresc să îl menționez există o dispută între politicienii din domeniul transportului și cei de la regii atunci când vine vorba de utilizarea resurselor financiare pentru investițiile din domeniul transportului. Și de aceea cred că este important să vorbim despre această problemă, să vedem exact unde sunt obiectivele în fiecare țară. Dacă vorbim de Spania, trebuie să vedem exact unde dorim să existe investiții. În Portugalia situația e la fel, în trebuie să se aleagă regiunile din fiecare țară în care e nevoie de investiții și în noile state membre. Și cred că doar cu asemenea abordare putem să avem o Europa în care există o piață comună internă și care are o infrastructură bună. Mulțumim! Doamna Țicău. Foarte pe scurt, domnule ministru, având în vedere că strategia pentru Dunăre face parte din programul Troicei Uh, spania belgia ungaria a dori să ne spunei ce prioritate acordai acestei strategii ce va fi lansată pe perioada preediniei ungare uh, i a doua întrebare se referă la modul în care avei uh, în vedere utilizarea evaluării la mijloc de termen a perspectivei financiare modul în care avei în vedere utilizarea la mijloc de termen a revizuirii uh, perspectivei financiare astfel încât uh, statele care nu au utilizat suficient fondurile structurale pentru infrastructura de transport să o poată face în a doua jumătate a acestei perioade financiare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Raner. Da mulțumesc, domnule președinte, și eu voi încerca să fiu cât mai succintă. Și vreau să continui ce a spus colega mea Ayala Sender în ceea ce privește transportul. Trebuie să acordați o mare atenție probleme menționate de colega mea, trebuie să reușim să progresăm împreună. Și eu am o scurtă întrebare. Aveți o poziție în ceea ce privește o O aprobare la nivel european sau nu e important pentru dumneavoastră? Mulțumim, doamna Rainer. Urmează doamna Lichtenberger. Mulțumesc. Trei întrebări. Am trei întrebări pentru dumneavoastră, domnule ministru. În primul rând, legat de eurovinietă. Ați spus că sarcina nu trebuie, povara nu trebuie să crească în domeniul transportului. Ați vorbit despre costurile externe cum va funcționa această abordare. Până acum aceste lucruri se plăteau din bugetul statelor membre, nu în sectorul transportului. Dacă povara rămâne la fel, nu, nu înțeleg prea bine problema, doresc o clarificare. A doua întrebare, Convenția din Alpi, protocolul privind transportul. Veți încerca pe parcursul președinției dumneavoastră ca, acum, după șase ani, să se ajungă în sfârșit la o soluție? A treia întrebare legată de drepturile pasagerilor. Așa cum ați spus, când vine vorba de drepturile pasagerilor, eu am impresia că nu avem aceeași abordare în acest sens. Credeți că e suficient sau e neapărat obligatoriu să avem un regulament valabil pentru toate mijloacele de transport și să nu lăsăm problemele în ceea ce privește transportul cu autobuzul, așa cum e acum. Aceleași probleme le-am întâlnit și în ceea ce privește transportul rutier și cel aerian. Merci, Madame Lichtenberger. Dernier intervenant, Monsieur Cor. Vă mulțumesc, domnul Cor. Minister... Mulțumesc, domnule ministru. Scopurile dumneavoastră sunt foarte ambițioase și bune, dar eu am o anumită teamă. O teamă în ceea ce privește ceea ce ne-am propus și se pare că sunt foarte multe țeluri și nu putem pune în aplicare tot ceea ce ne-am propus. Sistemele de, transport, sistemele de transport inteligente sunt un aspect foarte important, dar aș vrea să știu care sunt componentele exacte. Dacă ne dorim să existe mai, mult, mai puțin trafic rutier, atunci trebuie să reușim să ajungem la niște condiții mai bune pentru șoferi. Ce poziție aveți în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnule ministru, doamna Weichmans așteaptă cu multă răbdare să o audiem și pe dumneavoastră și i-am ascultat și pe colegi. Uh, pe care cărora le mulțumesc pentru că au fost succinți, dar colegii au pus uh, multe alte întrebări. Și sperăm că domnul ministru va putea răspunde la cele 20 de întrebări, uh, mai mult sau mai puțin, care au fost puse și care sunt foarte specifice. Și sper că proximitatea geografică vă va permite să ne vizitați mai des. Deci, și să participați mai des la uh, reuniunile noastre, pentru că având în vedere bogăția programului, uh, există nenumărate subiecte care ne interesează foarte mult și avem dezbateri foarte aprinse și foarte bogate și de asemenea, cred că ar trebui totuși să discutăm și cu uh, Ministrul Turismului. Vă las totuși să trageți concluziile. Nu cred că veți putea răspunde la toate întrebările care au fost puse, dar sperăm să vă puteți reveni după vacanța de vară, pentru că cred că va fi interesant să avem o nouă discuție și atunci și oricum, în numele acestei comisii, vă invit să participați din nou la ședințele noastre, pentru că știu că aveți multe încă să ne mai spuneți și nu am epuizat subiectul. Domnule președinte, aș vrea oricum, pentru că credeți-mă, avem nenumărate întrebări, cum ar fi cele legate de de proiectele mega proiecte sau mega camioane, se pare că a fost o problemă de interpretare și nu s-a înțeles exact, dar oricum în acest caz voi putea să răspund altă dată la această întrebare după ce mă voi fi pregătit cu documente. Deci voința președintelui este lege, așa încât uh, putem reveni. Dar oricum, spune președintele, măcar doream să trageți niște concluzii pentru că este pasionant. Da, așa cum am spus și în introducere, cred că provocarea este mare și voința noastră de a progresa este la fel de mare. Consider că putem să facem într-adevăr un pas înainte dacă avem uh, destulă înțelegere și cooperare între Comisie, Consiliu și grupurile parlamentare, pentru că eu consider într-adevăr, și asta este convingerea mea profundă, că dacă vrem într-adevăr să vorbim despre o Europa unită și despre o piață unică, transportul joacă un rol esențial. Și unicitatea acestei Europe nu poate să fie realizată decât prin mijloace de transport care funcționează bine și care funcționează într-un mod armonios, plecând de pe picior egal, uh, care să nu uh, aducă dezavantaje sau dezavantaje anumitor sectoare în detrimentul altora. Din punct de vedere macroeconomic, uh, ecologic și din punct de vedere al securității și al siguranței, trebuie să reunim toate aceste elemente care ne stau la dispoziție pentru a face niște alegeri informate și judicioase și prin care sper ca la finalul președinției noastre orientarea să fie suficient de bine fixată, astfel încât să putem continua pe aceeași cale și să ajungem la un rezultat satisfăcător pentru această piață unică, care merită eforturile de a fi realizată și care ține, cum spuneam, de structura economică, ecologică și uh, a siguranței acolo unde mobilitatea și uh, transportul uh, sunt esențiale pentru a ne înscrie în continuare în acest spirit european de care suntem mândri. En votre nom à tous, je remercie, euh, monsieur... Vă mulțumesc și eu, domnule ministru, pentru această dezbatere pasionantă. Cred că veți regăsi în noi uh, principalii dumneavoastră aliați și uh, relansez invitația pe care v-am făcut-o de a ne vizita din nou după vacanță. Vă mulțumim încă o dată! Doamnelor și domnilor, v-aș ruga să-mi acordați puțină atenție pentru a doua parte a sesiunii noastre de după amiază. Alors, je, je, je remercie, euh, madame... Îi mulțumesc doamnei Weichmans, care este ministrul belgian al turismului și o să vă rog să vă continuați conversațiile particulare afară. Deci, cum spuneam, îi mulțumesc doamnei Weichmans, care este ministrul belgian al turismului, pentru vizita în comisia noastră, cu atât mai mult cu cât este prima oară când primim uh, în sânul nostru uh, un ministru al turismului în cadrul uh, tratatului de la Lisabona. Așa încât că o, fa o facem cu mare interes. Doamna ministru, vă mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat dovadă și nu o să mai abuzez prea mult de ea și vă dau imediat cuvântul. Domnule președinte, stimați colegi, stimate colege, în primul rând, Vreau să spun că nu eu sunt de vină că colegul meu nu a putut să răspundă la toate întrebările, dar cu siguranță se va reîntoarce în cadrul comisiei dumneavoastră. Mă, mă bucur că astăzi mă aflu aici printre dumneavoastră pentru a vă prezenta prioritățile președinției belgiene în domeniul turismului. Sunt convinsă că schimbul de opinii va fi o adevărată regulă între noi și Comisia Trans. Știm că e, există aici o dinamică foarte puternică de care ne vom folosi. Dați-mi voie să vă spun că uh, și după acest schimb de opinii, eu și colegii mei vă vom sta la dispoziție în cazul în care aveți alte întrebări sau doriți să discutăm și despre alte subiecte. Vă vom sta la dispoziție. Aș dori să discut acum despre prioritățile președinției belgiene în turism, dar înainte vreau să fac niște observații. Ați auzit de multe ori și auziți și atunci când primul ministru a fost uh, prezent printre dumneavoastră. Știm că există anumite caracteristici ale turismului în capitala Belgiei, Știm că acum ne aflăm în negocieri în ceea ce privește alegerea unui nou guvern în Belgia. Știm că procesul este în desfășurare, dar vă asigur că nu va avea nicio influență asupra programului pe care îl are președinția belgiană. Președinția europeană a Belgiei nu va fi afectată de această problemă. Am avut timp pentru pregătire și acum vom pune în aplicare ceea ce am hotărât. Turismul este un aspect important în Belgia și în cadrul comunității germane din Belgia, comunității flamande și în regiunea Avalonă. Toate aceste regiuni sunt implicate. Programul pe care vi-l prezint a fost elaborat împreună cu colegii mei și nu au existat niciun fel de consecințe în urma ultimelor alegeri alegeri asupra acestui program. Aceste lucruri au avut menirea de a vă informa și de a vă asigura că facem tot ceea ce putem pentru a duce la îndeplinire așteptările pe care le aveți de la noi. Prioritățile pe care le-am uh, ales au um, fost luate împreună cu partenerii noștri Spania și, Ur- și Ungaria. Belgia este prima care va lucra în acest uh, model sub tratatul de la Lisabona. Și vreau să le mulțumesc colegilor, secretariatului, secretarului de stat Ioan Meschida pentru munca pe care au făcut-o în ultimele șase luni. Turismul a căpătat o importanță și mai mare. În ceea ce privește noua modalitate de lucru în trio, nu trebuie să vă precizez faptul că noi ne vom, uh, vom acționa conform articolului, articolului 195 din capitolul 2. Vom discuta despre politica viitorului, despre măsurile pe care trebuie să le luăm, astfel încât să completăm ce acțiunile care există în statele membre. Industria turismului în care sunt implicate 1,8 milioane de întreprinderi, majoritatea IMM-uri, este răspunzătoare pentru mai mult de 5% din PIB-ul european. Indirect, procentul se află undeva la pragul de 10 și astfel e clar că turismul este important în Uniunea Europeană și ocupă o proporție de 12% creșterea în domeniul turismului e mai mare decât în alte sectoare și doresc să repet, deși știu că cunoașteți cu toți următorul lucru, e important să subliniem import cât de esențial este turismul în Uniunea Europeană, mai ales când vorbim despre contribuția pe care o poate aduce industria turismului în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiei UE 2020. Dar să nu uităm că turismul și, și alte domenii de care s-a ocupat și Parlamentul European a fost și el afectat de crize. Cunoaștem aceste crize și, din păcate, ne confruntăm în continuare cu unele dintre ele. Turismul cunoaște o evoluție mai rapidă decât în alte sectoare și acest lucru este bun. E, un e încă un argument care vine să sublinieze faptul că turismul este foarte important în cadrul strategiei UE 2020. Caracterul transsectorial al turismului este de asemenea foarte important și influența acestuia în tot mai multe politici crește de asemenea. Vă voi da doar niște exemple de astfel de politici când vorbim despre politica de concurență, politica privind mediul, dezvoltarea regională, dezvoltarea rurală și în toate aceste politici turismul joacă un rol important și țin să precizez și protecția consumatorului și aceasta este foarte importantă în acest sens. Provocările pe care le, în, le întâlnim sunt astăzi foarte diversificate. Și de aceea, la nivel european, trebuie să ne folosim de instrumentele de care e nevoie astfel încât să putem să acționăm. Ministerii responsabili cu turismul s-au întâlnit în Madrid la 15 aprilie 2010. A existat acolo o reuniune neoficială, în urma căreia s-a adoptat declarația de la Madrid. Aceasta purta titlul spre un uh, model al turismului responsabil din punct de vedere social. Aici statele membre și-au exprimat interesul pentru o politică consolidată în ceea ce privește turismul în Uniunea Europeană. S-a avut în vedere principiul subsidi- subsidiarității. S-a vorbit despre un uh, turism etic și unul uh, în care de, de asumarea responsabilității. Componenta durabilă trebuie de asemenea luată în considerare. Statele membre au propus noi instrumente și o acțiune axată pe obiective prin folosirea cunoștințelor, a inovațiilor în domeniul turismului și de asemenea s-au amintit și răspândirea și schimbul de bune practici în domeniul turismului. Această declarație își dorește să îi ofere o nouă față Europei. Nu, noi ne dorim aici ca Europa să își găsească poziția, să aibă o poziție consolidată. Președinția belgiană se bucură că Comisia Europeană a acceptat acest nou program la 30 iunie. La sfârșitul președinției colegilor noștri spanioli a fost prezentat acest nou program. Putem conclude că recomandările din urma declarației de la Madrid au fost luate în considerare de către Comisie și au, au existat audieri atât cu reprezentanții sectorului privat cât și cu diferitele asociații comunicarea comisiei uh, ne oferă un cadru de acțiune astfel încât să putem să uh, ajungem la o creștere durabilă. Sub tratatul de la Lisabona venim cu o serie de noi inițiative la nivel european sau la nivel de mai multe state membre, uh, și ne dorim să ne axăm pe patru puncte esențiale pe care cu siguranță le-ați citit deja și mă refer aici la concurența în domeniul turismului, la promovarea unui turism responsabil și durabil, în al treilea rând la faptul că Europa trebuie să aibă o imagine uh, în ceea ce privește turismul, să, să devină o destinație turistică importantă. Și apoi turismul trebuie să fie implicat în politică și în instrumentele financiare ale Uniunii. Comisia și-a propus să uh, lucreze împreună cu statele membre în ceea ce privește acest cadru de acțiune. care sunt prioritățile pe care le urmărește președinția belgiană. Pe ce putem noi lucra mai departe? Pe ceea ce a fost deja pregătit de președinția spaniolă? pe textele care au fost deja prezentate de Comisia Europeană. E important pentru noi să avem niște țeluri clare, să existe o bază clară în ceea ce privește viitoarea politică în turism în Europa. Complementaritatea e importantă la nivel european, e nevoie să venim cu măsuri complementare. Va exista și un uh, consiliu special pentru turism, nu doar pentru că există acum un astfel de ministru, ci, pentru, ci va fi pentru prima oară când va exista un astfel de consiliu. și noi ne dorim din nou să se discute despre această comunicare din partea Comisiei și să vedem exact care va fi baza politică viitoare în sectorul turismului. Acestea ar fi principalele puncte importante pentru președinția belgiană ne dorim să existe și un, va exista și un forum Um, al turismului în luna noiembrie și acolo ne vom ocupa de aceste teme. Vom veni cu niște propuneri, cu niște măsuri, astfel încât să putem lucra împreună cu părțile implicate. Toate aceste aspecte sunt importante, dar și colegii noștri din președinția maghiară care ne vor urma vor putea să continue munca începută de noi care vor fi temele de care ne vom ocupa. Vreau să vă spun ce, pe ce ne dorim noi să ne axăm. În primul rând, va fi foarte important pentru noi să hotărâm cum va arăta acest turism durabil și cum va fi pus în aplicare. Noi spunem că și Europa trebuie să câștige vizibilitate. Când spunem acest lucru, spunem că pe asta dorim să ne axăm. Ne dorim să avem un turism de calitate, un turism care să fie promovat. Și ne dorim să existe respect pentru acest criteriu de durabilitate. Vor exista cu siguranță astfel de discuții, nici nu se pune problema, însă ne dorim să discutăm și despre eforturile care au fost făcute în ultimii ani și cum pot fi acestea continuate. Vorbesc de diferitele rețele care sunt implicate aici, cultură și turism. Și aceasta va fi o temă care ne va preocupa Ați avut deja astfel de discuții la nivelul Uniunii Europene, dar acum trebuie să includem și turismul aici. Când vorbim despre turism în Europa, vorbim despre o regiune foarte vizibilă, despre o diversitate foarte mare într-un spațiu mic și asta pentru că există o mare diversitate culturală în Europa. Există multe inițiative în domeniul cultural la nivelul Uniunii Europene de care ar putea să profite și turismul. Și noi ne dorim ca turismul să nu se axeze doar pe anumite regiuni, pe regiunile de coastă, pe regiunile muntoase sau pe capitalele europene, ci să se axeze și pe acele regiuni din Europa uh, care ar putea să fie deschizătoare de drumuri, care au un uh, caracter exemplar. Și aici uh, turismul cultural are o importanță deosebită. S-a discutat și despre uh, drumuri culturale, s-a discutat despre capitalele culturale europene. Acesta este un model de succes pe care trebuie să îl urmăm. Toate aceste aspecte trebuie promovate. Și cu siguranță mai există și alte subiecte despre care se poate discuta. Însă, ce metode Însă cum trebuie să lucrăm în viitor? Am vorbit deja despre schimbul de bune practici, ne dorim acest lucru, Comisia a venit cu o propunere, este una foarte bună, există astfel de propuneri și în alte domenii, ne dorim o platformă digitală prin care să putem asigura schimbul de bune practici. Este un exemplu bun, însă probabil că există și alte posibilități care pot fi uh, pus în aplicare la nivelul Uniunii Europene. Și aceasta va fi o discuție pe care, care ne dorim să aibă loc. Știm că trebuie să avem mai multe cunoștințe în domeniul turismului pentru a putea reacționa. Ne dorim ca statele membre să se implice foarte mult și, bineînțeles, ne întrebăm care sunt cele mai eficiente metode, fără să apelăm la noi structuri care să fie acum înființate. Ne dorim o politică eficientă în ceea ce privește turismul în viitor. Este foarte clar din punctele pe care, le, din punctele pe care le-am amintit că statele membre trebuie să fie conștiente cât de, important, cât de important este sectorul turismului în Uniunea Europeană. E și aceasta o întrebare și trebuie să fie foarte clar că statele membre trebuie să fie sprijinite. Industria turismului trebuie să fie o industrie recunoscută. Va fi de asemenea important ca Europa să fie o destinație turistică promovată. Și în comunicare regăsim aceste lucruri. Am spus că ne dorim să ne putem comercializa mai bine și pe internet ca destinație turistică. Inovarea e foarte importantă în domeniul turismului, nu doar în cercetare, nu doar în alte domenii, ci și aici. Inovația e importantă și în acest domeniu. Și aici sunt implicate din nou IMM-urile, și e nevoie de informații foarte clare. Vorbim despre folosirea și introducerea de noi tehnologii. Acestea joacă un rol important. Turismul este un sector foarte important atunci când vorbim despre o identitate europeană, economică și socială. Turismul cultural, despre care am vorbit deja are o importanță majoră. Și ar fi interesant ca în acest an european împotriva sărăciei și excluderii sociale să discutăm din nou despre dimensiunea socială, despre turismul social, turismul care are deja o tradiție și și aici ar trebui să dăm ca exemplu Europa. Sper că m-am folosit de cele 15 minute care mi-au fost acordate. Acum aveți o jumătate, avem o jumătate de oră să discutăm despre ceea ce am spus. Mă bucur că m-ați ascultat și aștept întrebările și comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Cet expozé rapide. Vă mulțumesc pentru această prezentare foarte rapidă. Foarte bine vom da cuvântul coordonatorilor. Domnul Groș, bineînțeles. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine această zi este de două ori o premieră. În primul rând, turismul se intră acum spre ne ocupăm de turism acum sub tratatul de la Lisabona. Avem aici un ministru al turismului care a vorbit în limba germană, deci nu sunt singurul belgian care vorbește germană și în plus am auzit niște idei foarte bune. Turismul este un sector important. Ne aflăm într-o comisie care se ocupă de mobilitate și uh, turism. În acest sector oferă locuri de muncă foarte multe. Aceste As, cele două aspecte sunt legate între ele și cred că în sfârșit e timpul să se facă legătura de care e nevoie între mobilitate și turism. Mobilitatea trebuie dezvoltată bine și durabil, nu doar din motive economice, ci și pentru promovarea turismului. Știm cât de diversă este Europa dar această diversitate înseamnă că de multe ori unele părți se distanțează de celelalte. Cum vedeți această problemă la nivel european? cum să ieșim din situația aceasta în care Europa este o destinație de ștrand sau de mers în regiunile montane și să avem acum o altă imagine. apare mereu următoarea întrebare, de unde vom uh, plăti toate aceste noi politici? Observăm că există idei foarte bune, dar trebuie să vedem și cu ce fonduri putem sprijini aceste idei bune. Ați vorbit despre rețele. Dacă Brian Simpson ar fi fost aici, um, ar fi avut ceva de spus în acest sens. Într-adevăr, rețele între orașe industriale, între orașe culturale, acestea vor avea o importanță deosebită. Cred că sunt o alternativă pozitivă pentru turismul montan de care vorbeam înainte. Cred că va fi important important să luăm în considerare turismul și pentru persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, pentru că există un număr mare de astfel de persoane, nu vorbim despre o minoritate. Există acum disponibilitate în Consiliu de a discuta de ni- despre niște standarde pe care să putem să le acceptăm la nivel european E, chiar, e clar că nu vor exista de mâine aceleași criterii în fiecare stat european, dar până la sfârșitul anului probabil vom putea face ceva. În ceea ce privește mobilitatea redusă, aici trebuie să înregistrăm progrese, să existe mai multe informații, astfel încât să ne putem ocupa în, în următoarele luni și de această problemă. Vreau să știți că suntem alături de dumneavoastră și dorim să punem în aplicare ideile pe care le-am auzit. Vă mulțumesc, domnule Alcadraui. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, în primul rând, vă mulțumesc pentru intervenția preliminară și că grupul meu va face totul pentru a vă susține. Turismul mi se pare un sector extrem de important, însă trebuie să recunoaștem că a rămas în afara uh, mandatului comisiei noastre. Dacă vrem să comparăm ceea ce se poate face în domeniul transportului, uh, trebuie să facem eforturi mai mari. Este un sector care oferă foarte multe locuri de muncă și face ca Europa, în totalitatea sa, să fie destinația turistică predilectă din lume. Însă nu suntem pregătiți să avem o strategie coordonată. Aici trebuie făcute eforturi și acum că tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare și că turismul apare ca prioritate foarte importantă în acest, turi, în acest tratat, uh, politica transportului este extrem de importantă. Revenim uh, din ce în ce mai mult la turism, vorbim despre drepturile pasagerilor, despre infrastructuri și este clar că putem merge mult mai departe. Trebuie să avem mai multă coordonare și ar trebui, de exemplu, să începem printr-o modalitate de a colecta mai bine informațiile statistice, lucru care nu este extrem de ușor, pentru că nu putem să comparăm, de exemplu, un hotel de un stea într-o țară nu este același lucru cu un hotel de o stea în alt, altă țară. Ar trebui să avem un portal pentru întreaga Uniune Euro- în Uniunea Europeană, însă trebuie să ne gândim mai mult și, și la propunerea de a se ajunge la un sistem de rezervări integrat Uh, s-a putut face în alte domenii și îl putem adapta și la domeniul nostru. Putem să-l facem în cadrul transportului și dumneavoastră, ca ministra turismului, veți uh, vedea avantajele pe care le poate aduce un asemenea sistem pentru turism. Există și utilizarea infrastructurilor deja existente pentru ca hotelurile să fie pline și în extrasezon. Pentru ca călătorii să își găsească drumul pentru a ajunge în aceste locuri, putem să facilităm cât mai mult accesul. Ne-am gândit de asemenea și la patrimoniul industrial, care este important pentru cultură spațiul rural și așa mai departe. Există și alte idei care pot fi elaborate pentru a facilita accesul turiștilor în Europa. Bineînțeles că și accesul poate să fie îmbunătățit. Pentru a încheia, cred că putem să lansăm o dezbatere și asupra armonizării anumitor criterii minime, de exemplu, pentru a-i ajuta pe handicapați, pentru a stabili criterii minime pentru acordarea de stele la hoteluri. Nu este simplu, însă trebuie să avem totuși un calendar sau cel puțin o idee în legătură cu timpul necesar pentru a ajunge la o armonizare mai bună. Și pentru a încheia, vă urez mult succes în președinția belgiană. Sper că vom ajunge la un rezultat interesant. Mulțumesc, domnule Arcadraui, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, mă bucur că sunteți alături de noi astăzi. Avem acum noi competențe și putem, prin tratatul de la Lisabona, să dezvoltăm sectorul turismului. Însă turismul a continuat să se dezvolte și până acum. Da, ați avut dreptate, într-adevăr, locurile de muncă ocupă un, um, un sunt foarte importante în domeniul transportului, există un număr mare de oameni implicați aici și de aceea trebuie să ne folosim de toate oportunitățile pe care le avem aici Trebuie să găsim alternative pentru a atrage turiști. Turi... Există, desigur, mulți care deja merg în concediu în Mallorca, unii își doresc să facă sport extrem în munți, dar cred că trebuie să ne ocupăm și de alte aspecte. Eu și cunoscunții mei și cred că la nivel european apreciem astfel de lucruri avem și alte bogății pe care am putea să le exploatăm. Un forum pentru turism e un exemplu foarte bun și de aici ar putea reieși un adevărat concept. Și eu mi-aș dori să ne dați și o dată, un termen, ați menționat luna noiembrie, dar are 30 de zile, deci aș dori să știu cu exactitate când va avea loc acest forum. Și ne-am dorit și un exemplu în Europa în ceea ce privește calitatea. Ce ar putea fi un exemplu? Înainte să trec la alte aspecte, ați menționat turismul social. Acesta este într-adevăr foarte important. Există oameni care au anumite probleme, anumite dizabilități, dar care totuși vor să meargă în concediu și în, sezon, în plin sezon nu își permit, totul este foarte scump, locurile sunt ocupate, dar cum putem să ne ocupăm de această problemă astfel încât să fie respectate și drepturile acestor persoane? Există foarte multe idei care există deja, am putea să facem legături între ele. Patrimoniul industrial, s-a vorbit deja despre acesta. Există tot felul de aspecte și tot felul de locuri care ar putea deveni adevărate destinații turistice. Ce am putea promova? La noi există o anumită tendință de uh, oamenii sunt atrași de evul mediu. Acest lucru nu se întâmplă, bineînțeles, în Statele Unite ale Americii, dar în Uniunea Europeană foarte mulți și tineri se interesează de acest aspect. Totul a început de la Harry Potter. Există o dorință de a uh, de a merge pe urmele diferitelor personaje și deja asistăm la un asemenea fenomen de a merge pe urmele unui anumit pictor, unui anumit uh, cântăreț. Nu sunt uh, adorate doar nu sunt adorați doar fotbaliștii, spre exemplu, ci sunt alte personalități de care ne-am putea folosi în domeniul turismului. nu există doar drumul lui Iacob, care există doar în Spania, ci avem și alte variante. Oamenii își doresc să se recreeze în natură, să găsească noi destinații. Și observați că e un subiect care mă preocupă și în care avem numeroase posibilități. Mai doresc să vorbesc despre culturi vechi și acestea sunt interesante pentru oameni, ar putea să fie și acestea concepte turistice. Și mă întorc acum la, și într-un final ajung la regiunile de coastă. Eu vin dintr-o astfel de regiune și aici există un parc național care face parte din patrimoniul mondial deja de câțiva ani și, și acesta ar putea fi și un exemplu care să arate cum anumite locuri protejate, anumite rezervații pot să fie destinații turistice, fără ca acestea să fie afectate. Ar fi un exemplu de turism durabil. Vă mulțumesc! Merci, madame. Vă mulțumim, domnule Meissner. Domnule Kramer, mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc și eu pentru prezentare. Am auzit despre reuniunea de, Ma- de la Madrid și ce s-a hotărât în urma ei. Ar fi bine ca turismul și transportul să asigure 20 de milioane de locuri de muncă, dar se pot, lucrurile pot fi afectate și negativ și prin turism s-au distrus anumite regiuni din statele membre. Probabil că ar fi necesară o analiză, să vedem de ce s-a ajuns la asemenea situații. Există destinații turistice care acum nu mai sunt vizitate și pericolele trebuie să fie vizibile. În ceea ce privește turismul trebuie să se știe și cum se ajunge la destinațiile turistice, prin ce cale de transport, care sunt costurile, care sunt implicațiile asupra mediului. Turismul ar putea să vină în sprijinul schimbărilor climatice. și trebuie ca să ne asigurăm că și generațiile viitoare vor avea o șansă de a face turism. Așa că turismul durabil este un concept foarte important. Turismul cu bicicletă a cunoscut o adevărată înflorire în ultimii ani. Și aceasta e o tendință continuă. Lucrurile sunt chiar așa. Și domnul Riche a a călătorit cu bicicleta, chiar a practicat acest tip de turism cu bicicleta și doar priviți fața și vedeți că într-adevăr se bucură. Există trasee pentru biciclete, sunt și trasee turistice. S-a S-a spus deja despre o destinație în Spania, dar mai există alte trasee care trec prin multe țări. De ce sunt atractive? Când s-a început acest tip de turism, acum 20-25 de ani, se mergea doar pe malul mărilor sau al râurilor, pentru că terenul era drept, dar acum astfel de turiști își doresc mai mult. Există diferite structuri, există um, acel drum care urmăște cortina de fier, oamenii își doresc să treacă și prin alte experiențe. În Europa există atât de multe țări. Cine merge în astfel de destinații care se află mai la periferia Europei? Dacă sistemul feroviar nu este foarte bun, nu se pot atrage turiști. Însă, dacă intervine și un aspect istoric, atunci Alpii Pirinei își mai pierd din importanță și capătă importanță celelalte destinații. Putem să trezim interesul turiștilor prin istorie. Prin acest tip de turism cu bicicleta sau în plimbare și mediul înconjurător este protejat. Însă, pentru orașele foarte mari, cum ar fi Berlinul, nu e nevoie de un program european. Florența, Roma, Barcelona se descurcă. Dar acele orașe care nu profită de o industrie a turismului, pe ele trebuie să ne concentrăm. am hotărât că trebuie să discutăm și despre turismul cu bicicleta, pentru că cel feroviar e deja sprijinit, acolo deja lucrurile funcționează și mi-aș dori, mi dori să se realizeze și un asemenea program cu bicicletele, oamenii să nu fie obligați să meargă neapărat cu automobilul spre o anumită destinație. Mobilitatea redusă și aceasta este un uh, subiect important și trebuie să existe un regulament la nivel european. Nu se pot uh, construi hoteluri noi fără să se țină cont de acest aspect. În cazul celor vechi va trebui să vedem cum să acționăm. Trebuie să existe un regulament la nivel european. Mă bucur că vom lucra împreună și este într-adevăr o premieră. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Kramer. Doamnă ministră, vă dăm cuvântul pentru a face remarci și răspunsuri, după care vom da din nou cuvântul celorlalți colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor celor care ați intervenit uh, pentru diversele întrebări și chestiuni pe care le-ați ridicat. Ceea ce este foarte clar din ceea ce ați spus este că calitatea medie a turismului ne interesează pe toți. Doamna Meissner, domnul Kramer, domnul Groș, toți au făcut uh, referire la pasagerii cu mobilitate redusă, uh, care reprezintă o oportunitate. Turismul durabil este o altă oportunitate. Este foarte clar că dacă Uniunea Europeană este activă în domeniul politicii turismului, nu vom cădea în capcana uh, afectării mediului. Uniunea Europeană trebuie să fie foarte activă în susținerea unui turism ecologic. Noi trebuie să aducem ceva în plus dacă putem. Uniunea Europeană trebuie să stabilească standarde minime de la care să nu poate să se abate state, statele membre. Nu vorbim doar despre turism durabil sau ecologic, trebuie să ne asigurăm că turismul este durabil social. Mult, mai mulți din cei care au intervenit au vorbit despre acest lucru putem să reglementăm acest domeniu pentru a ne asigura că hotelurile și infrastructurile vor fi judecate după același standard. Nu putem să facem un regulament în acest sens. Însă, merită să ne, să ne întrebăm cum putem să introducem metode de schimb de informații care să țină cont de principiul subsidiarității prin care putem spune că dacă Europa vrea să fie cea mai importantă și cea mai bună destinație turistică din lume, trebuie să știm exact ce trebuie să facem pentru a uh, obține acest rezultat. Ceea ce înseamnă că trebuie să introducem anumite standarde care ne dau ocazia care dau ocazia tuturor grupurilor de turiști să aibă aceeași experiență și dacă avem acest obiectiv pentru Europa, atunci trebuie să ne asigurăm că înaintăm cu toții spre acea, aceeași direcție. Însă nu este locul Uniunii acum să adopte un regulament comun. Trebuie să avem o abordare de tip voluntar prin care putem să vedem ce metode ne stau la dispoziție, care sunt evoluțiile pentru a atinge rezultatele dorite. Discuțiile au un rol foarte important. Majoritatea statelor membre ar fi perfect de acord. Dacă Uniunea Europeană vrea să fie mai activă în acest domeniu, majoritatea statelor membre vor fi de acord. Dacă vrem să avem o abordare mai durabilă față de turism, uh, președinția belgeană apără o asemenea poziție. în 18-19 noiembrie va avea loc forumul pentru turism la Malta. Uh, colegul meu ar fi putut să vă spună mai mult despre acest lucru, însă este interesant că am convenit cu colegii maltezi că forumul acesta va avea loc sub președinția Uh, belgiană și Consiliul informal va avea loc în 12 octombrie la Luxemburg. Acest lucru l-am convenit cu colegii noștri. Aceasta este situația în acest moment. Încercăm să uh, ne bazăm pe ceea ce a fost deja hotărât în Consiliu și sunt sigur că vom putea intra mai, în mai multe detalii la Forumul European pentru Turism pentru a putea vedea cum se pot implementa aceste măsuri. Mă bucur să aud că unii dintre dumneavoastră consideră că politica turistică europeană trebuie să pună accentul pe acele domenii unde trebuie să facem cât mai mult acolo unde trebuie să definim eforturile noastre și să uh, punem accentul pe eforturi. Rețelele sunt un punct important, consolidarea regiunilor este un lucru important. Aceste domenii care nu, aceste zone care nu au munți sau plaje trebuie să fie susținute. Este important să adăugăm valoare acestor regiuni și uh, turismul poate să fie un atu Eh, diversitatea noastră culturală poate să fie un eh, atu suplimentar eh, dacă urmăm pașii unui artist sau scriitor faimos sau așa mai departe, Consiliul Europei este și el foarte activ în domeniul acestor trasee culturale. Toate acestea sunt subiecte importante. Dacă ne întrebați dacă politica regională din uh, Uniunea Europeană are un rol important în turism, eu aș spune că da, conlucrăm îndeaproape cu miniștrii pentru dezvoltare regională. Știm că turismul poate ajuta la dezvoltarea regiunilor, putem utiliza turismul și la nivel transfrontalier fondurile structurale europene din viitor trebuie să acorde un rol foarte important uh, dezvoltării turismului. Și atunci când vor exista uh, proiecte de infrastructură, fondurile structurale vor avea un rol important. Dacă privim natura transversală a turismului, vedem cât de important este ca Europa să își dedice eforturile pentru a deveni mai activă în domeniul turismului. avem o sarcină foarte mare legată de mobilitatea urbană, politica socială din Uniunea Europeană și, bineînțeles, politica de mediu. Toate acestea sunt legate de turism. Din nou, este important să spunem că în viitor politica de turism va fi dezvoltată coerent și consistent la nivel european, dar și la nivelul statelor membre. Trebuie să uh, ținem cont de ceea ce s-a făcut până acum. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor și comentariilor în legătură cu standardele în general. Nu este vorba doar de accesul pentru persoanele cu disabilități. Vorbim aici și despre standardele hoteliere și categorii, felul cum sunt uh, categorisite hotelurile din nou, nu trebuie să existe reglementări la nivel comunitar atunci când vine vorba de standardele de clasificare. Însă trebuie să purtăm o asemenea discuție. Trebuie să ajungem la un consens în legătură cu ce, uh, în legătură cu calitatea în domeniul turismului. Și este clar că avem nevoie de standarde suntem pregătiți de un schimb de opinii în acest sens, însă nu avem nevoie de un regulament. Vom întreba ce metodă trebuie să folosim și uh, modalitățile de a înainta. Am auzit mai multe exemple. Sectorul privat are propriile sale criterii și reguli și statele membre au propriile lor regulamente pentru a determina aceste standarde. Nu este vorba doar de asociații sau companii care introduc, introduc aceste standarde. Fiecare stat membru are reglementări și legislație. Trebuie să discutăm aceste lucruri la nivel orizontal și la nivelul troicăi pentru a ajunge la rezultate uh, care să fie în beneficiul tuturor. Îmi asum uh, cu mare bucurie această sarcină. Nu avem nicio reținere de a purta o dezbatere, de a purta o dezbatere. Industria turistică este și ea foarte dispusă să se angajeze într-o asemenea discuție. Vă mulțumesc. Trece acum la, trecem acum la a doua serie de întrebări. Mai avem șase intervenții. Îi rog să se uh, limiteze la două minute, pentru că avem obligații ulterior. Are cuvântul acum doamna Runner. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Mă bucur că doriți să urmați aceste obiective foarte ambițioase pe parcursul președinției. Și în Austria suntem foarte aproape de turismul cultural, acesta este foarte important pentru industria noastră și de aceea mă bucur că vă doriți să găsiți obiective în în turism cu care se, se poate împăca foarte bine toate statele europene. Vom fi atenți la orice proiecte am putea fi găs- ar putea fi găsite și le vom sprijini. Desigur, trebuie să discutăm despre partea financiară și de aceea doresc să vă întreb dacă considerați că trebuie să existe un buget special pentru turism, pentru că putem discuta pentru moment doar despre niște proiecte pilot. Deci e nevoie de un capitol separat în ceea ce privește măsurile concrete. Se vorbește despre curent în ceea ce privește vacanțele. Turismul social trebuie și el să fie și mai bine dezvoltat în ceea ce privește destinațiile turistice, observăm că Europa își ia deodată concediu. Există anumite uh, influențe din această cauză asupra economiei europene și probabil că e nevoie de niște inițiative și în acest sens Desigur, e vorba de un proiect care se va desfășura pe mai mulți ani, nu se poate face de astăzi pe mâine, însă trebuie să vedem dacă putem acționa în acest sens și să vedem dacă statele membre doresc să se implice într-un asemenea proiect. Vă mulțumesc pentru proiectele interesante. Mulțumim, doamna Spol, care a, mai devreme nu a dorit să intervină și ne-a lăsat uh, la dispoziție timpul. A, mulțumesc, domnule președinte. Eu mă bucur că pot discuta cu doamna ministru, pot avea o, o discuție mai structurală legată de turism. De la tratatul de la Lisabona avem într-adevăr competențe reale legate de turism și am înțeles că, începând cu președinția portugheză din 2007, Consiliul nu a mai abordat probleme de natura uh, care se țină de turism. Și asta ține în mod special de atitudinea și interesul manifestat de statele membre față de acest sector. Ați lansat niște idei foarte interesante și pasionante, dar n-am văzut mare lucru în scris. Eu mă așteptam la un program care să apară pe site-ul uh, președinției belgiene, spre exemplu, unde să existe propuneri concrete pe care să le pot citi. Sper că acest lucru se va întâmpla curând, pentru că n-aș dori să avem doar idei care să nu se poată pune în practică în mod concret. Apoi, ați vorbit de forumul anual care va fi organizat în Malta în acest an, ceea ce mie mi se pare un pic uh, bizar. Pentru că acest forum era întotdeauna organizat în țara care deținea președinția și în vedere că vorbim de o politică regionalizată, sperăm să putem pune acest lucru și mai tare în evidență și nu am înțeles motivul uh, pentru organizarea la Malta a forumului. Deci, personal, chiar aș dori să știu care este motivul. Ați abordat o serie largă de teme, foarte interesante cu toatele, fără îndoială. Dar poate ar trebui să abordăm și problema marketingului în turism. Fără să uităm necesitatea unei cooperări mai bune între regiunile frontaliere. Eu locuiesc într-o regiune de frontieră a Belgiei și văd cât de bine cooperăm cu cei de dincolo de frontieră cu țările de jos, cu Valonia, cu, uh, cu Germania. Deci, cred că în acest mod putem să ne înțelegem mai bine, să cooperăm mai mult la graniță. La nivel promoțional, vreau să spun. Nu, nu este suficient să investim în anumite regiuni precise, ci în aceste regiuni transfrontaliere. Deci este o idee de care am putea profita mai mult și ne-am putea imagina un studiu, o analiză a obstacolelor cu care ne confruntăm încă. Dacă dorim să avem într-adevăr un sector turistic uh, competitiv și mă refer aici la problema vizelor și a anumitor taxe care trebuie plătite, și care reprezintă obstacole inutile și eu sper că veți face progrese în lunile care urmează. Vă mulțumesc! Președintele, vă mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Aela Sanders. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că a trebuit să ies un pic pentru că am primit un telefon, dar în primul rând îi mulțumesc doamnei ministru și urez bun venit la comisia noastră. Eu am aici un articol cu fotografia dumneavoastră, care este o declarație acolo unde se vorbește despre uh, instrumentele financiare necesare pentru, acest, pentru domeniul turismului. Cred că citatul dumneavoastră a fost extrem de îndrăzneț, vorbim de multă vreme de uh, resursele financiare care sunt necesare pentru turism, de multă vreme spunem acest lucru și de multă vreme acest lucru nu se întâmplă. Am uh, discutat și cu omologii noștri și mă bucur foarte mult să văd că dumneavoastră aveți această poziție. Într-adevăr, este un domeniu extrem de complex și sunt perfect de acord cu dumneavoastră în tot ceea ce ați spus. V-ați referit la comunicarea care este uh, baza președinției belgiene și cred că această problemă a destinațiilor europene este, are practic două dimensiuni. În primul rând ne referim la oameni în vârstă, pensionari, oameni care au uh, foarte mult timp liber, dar cărora nu le este ușor să călătorească în multe cazuri nu sunt bogați, dar au suficient de mulți bani pentru a putea pleca într-o vacanță și am vorbit despre mobilitate și toate aceste lucruri uh, au un impact puternic asupra sănătății lor. Asta îi ajută să-și păstreze sănătatea pentru că oamenii în vârstă, dacă nu au nimic de făcut, ajung în spital. Deci cred că acest lucru este extrem de important. Trebuie să vedem cum putem în sezoanele care nu sunt de vârf să profităm de acești oameni care au foarte mult timp liber și care sunt uh, interesați de uh, moștenirea culturală, de patrimoniul cultural european sau de gastronomie și așa mai departe. Avem programul Calipso, dar cred că avem nevoie și de un program de turism social în Europa. Așa cum a spus doamna Propol, problemele precum viza sau marketingul Europei ca uh, destinație globală ar fi două dintre ele. Sunt perfect de acord cu ceea ce ați spus Cred că avem nevoie de, calitate, de standarde de calitate și de uh, inovație. Nu spun că avem nevoie de standarde uniforme uh, peste tot, dar trebuie să avem niște puncte de referință și profesioniștii în turism trebuie să se implice mai mult. Spania este o destinație turistică în ciuda faptului că avem uh, mulți profesioniști ai turismului, există în continuare ideea aceasta că uh, oricine poate să lucreze într-un hotel dar eu nu sunt de acord, ai nevoie de oameni pregătiți, de profesioniști și poate ar trebui să avem și acest aspect în vedere. Atunci când vorbim despre gastronomie, am avut uh, schimburi uh, între Franța și Spania. Nu știm cine e cel mai bun în domeniu dar oricum mi se pare un lucru extrem de important de care turismul poate să profite. Mulțumesc, domnul de Grandes Pascual. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă urez bun venit, doamnă ministru. Este o mare plăcere să vă revăd. Ne-am întâlnit la Madrid unde am avut niște discuții foarte interesante și nu vreau să repet ce au spus colegii mei. Sincer să fiu, eu m-am gândit că atunci când apare o criză, turismul te poate ajuta să treci peste ea și să ajungi la prosperitate. Sunt uh, de acord cu uh, acest uh, modul responsabil din punct de vedere social și al mediului și împărtășesc punctele de vedere belgiene. Aveți un program foarte ambițios și cred că v-ați asumat uh, foarte multe angajamente. Ați făcut niște declarații foarte generale de, de generarea locurilor de muncă, protejarea consumatorului, uh, vor fi afectate economia, mobilitatea, mediul și așa mai departe. Deci nici mai mult, nici mai puțin. Cum spuneam, mie mi se pare un program extrem, extrem de ambițios. În comunicarea din 30 iunie ați avut un text uh, tot așa foarte ambițios, dar ați respectat și subsidiaritatea. Dumneavoastră, doamnă ministru, aveți un rol extrem de important de jucat. Da, vorbim de armonizare și coordonare, dar trebuie să nu uităm un lucru. Câțiva dintre colegii mei au atins acest uh, punct. Să nu uităm că articolul 195 din tratat exclude orice tip de armonizare a regulilor. Domnul comisar Tajani a vorbit despre plus valoare și despre faptul că nu trebuie să ne oprim la limita subsidiarității și cred că acum depinde de dumneavoastră să ajungeți la un echilibru, pentru că avem această problemă a interesului statului membru, dar dumneavoastră trebuie să luptați pentru uh, turismul european și va fi un subiect destul de delicat, pentru că, după cum știți, sectoarele naționale de turism vor să păstreze totul pentru ele, au senzația că fiecare concurează cu toate celelalte state membre și uneori unificarea scenei ar putea fi destul de dificilă și de complexă. Dar cred că dacă veți avea succes, vă vom aplauda Sper să fie posibil și uh, doresc să vă încurajez. Cred că președinția noastră este într-un moment decisiv și vă urez foarte mult succes pentru că aveți uh, multe de făcut. Și domnul Zeller, ultima intervenție. Mulțumim, doamnă ministru, pentru această introducere într-un subiect foarte complex. Turismul este un, uh, turism, este un domeniu care s-a dezvoltat foarte mult în ultimul deceniu. Oamenii își doresc mult să călătorească, cu sigurare de a face cu creșterea orașelor din Europa. Pe de altă parte, mai arată și faptul că oamenii au acum timp să călătorească. Și, desigur, turismul depinde și de posibilitățile financiare pe care le au oamenii. Ceea ce numim noi acum industria turismului este un sector care capătă tot în mai mare importanță în ceea ce privește contribuția la PIB. Este acum un adevărat factor economic. Nu doresc să vorbim doar despre cadrul financiar pentru acest sector. Există deja suficiente fonduri aici trebuie să ne ocupăm și de acele regiuni în care este nevoie de turism și de infrastructură și cum poate fi aceasta folosită. Vreau să vorbim despre dezvoltarea în viitor a turismului. În tratatul de la Lisabona regăsim următorul lucru. Posibilitățile pentru turism de care oamenii se pot bucura trebuie să fie cunoscute de către cetățeni. Trebuie să vedem de ce își doresc oamenii să călătorească, să observe o anumit, să admire o adevărată o anumită destinație turistică sau poate își doresc să-și petreacă timpul în cealaltă emisferă a Pământului. Turismul uh, duce și la o dezvoltare economică, dar observăm astăzi că există și pericole. Există un pericol al monoculturalizării. S-a discutat despre creșterea turismului până ce acesta a ajuns să fie o adevărată industrie. Dar acest lucru nu înseamnă că acest domeniu a fost îndeajuns cercetat sau s-a stabilit că există anumite tendințe, însă de multe ori lucrurile au fost lăsate la voia întâmplării. Turismul individual este în continuă creștere și acest lucru a fost uh, demonstrat. Hoteluri se construiesc foarte multe, în ultimul timp găsim câte unul la fiecare colț de stradă. Turismul clasic, cel în masă, adică acela în care se caută destinații turistice de pe plajă, continuă să ocupe un loc foarte important Însă există și alte tipuri de turism în care numărul de turiști a scăzut și anumite destinații au de suferit pentru că au intervenit niște schimbări. Și cred că tot cred că tocmai în asemenea locuri trebuie să intervenim, să existe un cadru de care să ne ținem și aceste lucruri apar în comunicarea din partea Comisiei. Cred că noi trebuie să cercetăm cum s-a dezvoltat turismul, să vedem unde apar anumite tendințe, ce tendințe nu mai există. Trebuie să tragem niște concluzii din aceste cercetări pentru a ne putea organiza. Turismul Uh, are de a face cu mobilitatea și de aceea consider că această comisie trebuie să se ocupe de acest sector, pentru că fără mijloace de transport, fără mobilitate, nu s-ar putea călători. Și de aceea aceste două sectoare sunt strâns legate între ele. Vorbim despre un subiect interdisciplinar, Parlamentul trebuie să se ocupe de această temă. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii vor putea călători, trebuie să recunoaștem importanța economică a, transport, a turismului și cât de important este și transportul pentru un viitor durabil. Și cred că acestea sunt niște adevărate provocări europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Țicău. Ați dori să dați cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă ministru, pentru prezența dumneavoastră în Comisia de Transport. Uh, foarte pe scurt, vreau să vă întreb uh, dacă președinția, Spani- uh, președinția belgiană va continua inițiativa președinției spaniole în ceea ce privește turismul social. Proiectul pilot Calypso s-a încheiat Uh, comisia europeană urma să vină cu nite uh, linii directoare privind dezvoltarea turismului uh, social în toate statele membre un cadru nite recomandări generale a dori să ne spunei dacă preedinia belgiană va continua această iniiativă tot în acest context a dori să subliniez faptul că din păcate prea puine persoane cu dizabilităi călătoresc i nu doar uh, pentru a ajunge dintr un loc în altul ci mai ales uh, nu uh, participă la un sejur în domeniul turismului i de aceea cred că ar trebui pe lângă mijloacele de transport să ne gândim la drepturile persoanelor cu dizabilităi în general în industria serviciilor turistice. i ultimul lucru pe care a dori să vă întreb se referă la directiva privind pachetele turistice. Uh, comisia europeană a promis că va veni chiar până la sfâritul acestui an uh, cu revizuirea uh, directivei privind pachetele turistice a avut loc i în plenul parlamentului european o dezbatere comună iniiată de comisia imco a parlamentului european i a dori să vă întreb ce perspective există dacă s au iniiat astfel de discuii dacă avei în calendarul preediniei belgiene această temă. Vă mulțumesc. Merci. Vă mulțumim, doamna Țicău. Vom da din nou cuvântul doamnei ministru, însă eu aș adăuga câteva întrebări care, pe care mi le pun. Mi se pare interesant tot ceea ce s-a spus. Mi s-a părut interesant ce a spus domnul Zeller. Turismul este un aspect eh, complet transversal, este interdisciplinar de unde mare dificultate de a-l introduce în politici mai mult sau mai puțin rigide. Prima mea întrebare se referă la un subiect evocat de către doamna Ayala Sender. Nu există vector și instrumente politice în interiorul acestui Parlament European, în interiorul Comisiei, în instituțiile noastre. Nu există vectori politici specifici pentru turism. Turismul este reprezentat în diverse alte, uh, în diverse comisii și atribuții. Dacă privim fondurile care ar putea fi utilizate pentru a susține acțiunile de care vorbim, vorbim despre uh, fonduri structurale, fondul agricol, fondul pentru dezvoltare rurală sau pentru pescuit și salvarea mării Ehm, am eh, impresia că adunăm de pe aici, de pe acolo, pentru a da în altă parte, pentru că nu avem eh, mijloace specifice. Există o adevărată problemă, însă, împreună cu Comisia, aveți în vedere o, uh, un instrument structural uh, care să permită finanțarea și definirea mijloacelor de a uh, gândi mai bine o politică culturală. Și iar încă câteva remarci. Aveți impresia că există o piață internă și externă în Europa? Grosul pieței turistice din Europa este în interiorul Europei nu vrem să ne adresăm chinezilor sau americanilor sau brazilienilor în același fel. Vreți să faceți o propunere în legătură cu piața internă a turismului european și una mm, care să se adreseze uh, statelor terțe. Domnul de Grandes Pascal a exprimat bine ideea că există această idee a concurenței. Și încă două remarci una în legătură cu formarea. Mi se pare extrem de important să existe un program de formare în meseriile legate de turism, care deseori sunt, au un nivel foarte amatoricesc și este dificil și afectează aceste activități. S-a vorbit iarăși despre mediu. Mediul poate să schimbe turismul, uh, pentru că intervin schimbările climatice, uh, care pot să aibă uh, efecte asupra plajelor din Mediterana, asupra munților și ne putem deja putem avea în vedere un asemenea efect. Doamna ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a începe de la final, pentru că mi se pare mai ușor. Uh, și după, după aceea voi intra în fondul câte, câtorva întrebări inițiale. Bineînțeles că turismul este o politică extrem de importantă pentru cei din Parlament și uh, în general. Este o politică uh, de structurală care devine importantă pentru Uniunea Europeană. A fost integrată în Tratatul de la Lisabona. în uh, sub uh, subsidiaritate, după cum am mai spus, este un domeniu voluntar și bineînțeles că președinția noastră are uh, multe planuri ambițioase și am dorit să facem foarte mult, însă vom vedea ce vom putea realiza. Dezbaterea este foarte clară. Dacă vrem o industrie turistică de succes pe piața internă a Europei și în afară, va trebui să subliniem prioritățile noastre foarte clar. Prioritățile pe care trebuie să le promovăm uh, în concluziile din octombrie. Bineînțeles că lucrurile stau diferit uh, dacă ne uităm la piața internă și la cea externă. Și Comisia, în comunicarea sa, uh, precizează foarte clar acest lucru. Când vorbim despre vizibilitatea Europei, ne referim la piața externă. Nu vom putea face acest lucru prin prețuri de dumping, doar ci prin uh, turism de calitate înaltă și durabil, care să fie atrăgător și superior ofertelor din altă parte. Asta se găsește în noua comunicare și ideile convenite de miniștri la Madrid. Acesta este obiectivul nostru. Bineînțeles că aici există puncte puncte la care nu m-am referit pentru că merg prea departe. Doamna Ayala Sender în legătură cu formarea și educarea, bineînțeles că acest lucru este extrem important. Vrem un turism de calitate înaltă, cu personal calificat. Și acceptare socială și durabilitate prin formare. Acestea sunt instrumente care sunt deja la dispoziția Uniunii turismul ar putea să uh, fie implementat mai bine, educația în turism prin diverse programe. În ceea ce privește observația dumneavoastră, domnule președinte, cu privire la restructurarea cadrului financiar și juridic pentru a atinge aceste obiective sau obiectivele comisiei. Bineînțeles că trebuie să vedem unde apar acești factori, care este rolul important al turismului, așa încât turismul să fie avut în vedere atunci când se iau decizii. Există domenii unde se poate merge mult mai departe, protecția consumatorului, de exemplu. directivele pentru chartere, uh, directiva pachetelor turistice, uh, există și a fost și o întrebare foarte clară în legătură cu calendarul. Comisia și președinția susțin uh, temele abordate. Nu vă pot da o dată fixă, însă colegii mei lucrează cu doamna Reding pentru a se asigura că înregistrăm progrese. V-am dat câteva exemple, s-a vorbit despre mobilitate, despre fondurile structurale care pot fi utilizate în acest sens. În mod clar, acestea sunt domenii pe care trebuie să le promovăm Însă, dacă spunem că vrem o industrie turistică de înaltă calitate și durabilă și în același timp nu uniformizăm lucrurile, nu vrem ca uh, industria turistică să devină uniformă, pentru că acest lucru nu corespunde cu ceea ce există. Mulți din cei care au încercat să uniformizeze lucrurile au pierdut. Nu vrem uniformitate, vrem varietatea culturală care este caracteristica clară a Europei. și industria turistică știe ceea ce trebuie să facă și ceea ce este. Însă întrebarea este care vor fi criteriile de calitate uh, în legătură cu care va trebui să ajungem la un acord. Este ciudat că atunci când discutăm despre Eh, forumul turistic eh, care a avut loc la Malta, eh, adică poate părea ciudat, însă poate părea ciudat că nu a avut loc în statul membru care deține președinția, nu a avut loc la Bruxelles pentru că a avut loc aici anul trecut. Republica Cehă a fost de acord ca acest forum turistic să fie ținut la Bruxelles sub organizarea Comisiei. Noi am decis să-l organizăm la Malta cu colaborarea Comisiei. Nu ni s-a părut un lucru rău. Ne arată doar că și Belgia este interesată de cooperare. Și sunt sigur că și cooperarea face parte din temele principale ale forumului turistic. În ceea ce privește politica europeană, cei din industria turistică trebuie să coopereze pentru vizibilitatea Europei în afară. Există deja inițiative cum ar fi Visit Europe, inițiative care pot fi susținute. Dar dacă încercăm să ne îmbunătățim imaginea și oferta, aici trebuie să vedem cum putem conlucra mai bine. Este o datorie foarte importante, însă trebuie să pornim de la o bază corespunzătoare. Am spus care sunt prioritățile președinției belgiene la începutul discursului. Există niște opinii diferite în cadrul statelor membre cu privire la ce reprezintă turismul în Europa. Acest lucru înseamnă că trebuie să ajungem la un consens. Ne-am propus uh, acest cel, este un cel foarte important pentru noi și încercăm să răspundem la următoarea întrebare legată de acele acte neoficiale, non-papers și, așa cum am spus, noi ne bazăm pe comunicarea din partea Comisiei. Acum încercăm să avem o bază clară, o bază pe care, de la care să putem începe să muncim din octombrie. Și v-am spus deja câte ceva despre ce va apărea în concluzii, ce ne dorim noi să apară în concluzii. Turismul social a fost uh, deja discutat acest subiect Vreau să spun că, în acest sens, Comisia sprijină Parlamentul European. Cu toții ne dorim să înregistrăm progrese. A existat o întrebare legată de programul Calypso, care a fost încheiat. Programul belgian, președinția belgiană își dorește să continue munca în domeniul turismului social și de aceea sprijinim inițiativele care apar în comunicarea de la comisie și după încheierea uh, programului Calypso ne dorim să existe un nou program care să se axeze pe anumite grupe, de exemplu pe oameni, persoane cu dizabilități, diferite tipuri de turiști. Aici e important să cădem de acord asupra uh, unor subiecte în care ne putem implica la nivel european. Și ajung la o temă foarte apropiată de Parlamentul European, și anume la finanțe, cum putem să punem în aplicare frumoasele idei pe care vi le-am prezentat astăzi, cum pot fi puse ele în, în aplicare, ce fel de posibilități există. Aceste discuții le vom discuta în contextul viitorului pentru 2013. Ați spus că Comisia a fost foarte atentă, a, a avut mare grijă ce, la ce a spus în această comunicare și au avut motive bune, pentru că vorbim despre integrarea turismului în instrumente deja existente. Uh, ne dorim să reușim să facem acest lucru, ar fi foarte bine, însă trebuie să vedem care e situația politică reală în care ne aflăm acum. Cât despre ce vrea să accentueze președinția belgiană, statele membre sub tratatul de la Lisabona au fost de acord ca turismul să fie integrat în acele domenii în care uh, se dorește implicarea acestuia. Acest lucru înseamnă că trebuie să existe instrumente financiare și pentru turism. Sub ce formă vor exista instrumentele acestea rămâne de văzut. Însă, orice altfel de acțiune ar fi contraproductivă. Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, așa că trebuie să urmăm această cale. Apoi vom încerca să ajungem la un consens între cele 27 de state membre, astfel încât să putem să abordăm turismul și din perspectiva financiară. Sper că am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă ministru pentru această prezentare și această, acest prim contact, această prima întâlnire. A fost uh, extrem de entuziasmant uh, la început, dar cred că este și o discuție extrem de dificilă, dar, pe de altă parte, uh, am fost convinși, știm care sunt uh, problemele și obstacolele cu care ne confruntăm, indiferent de natura lor, dar avem, într-adevăr, niște perspective frumoase și cred că toți colegii mei vor profita pentru a se gândi pe timpul vacanței uh, la turism și pentru a face câteva lucruri practice pe perioada vacanței. Deci să fie o vacanță de lucru mai degrabă pentru studierea Europei, pentru a vedea care sunt problemele practice puse de mobilitate, gastronomie, soare, climat, uh, biciclete și așa mai departe. Încă o dată vă mulțumesc, doamnă ministru. Ja, Auf Wiedersehen.